Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bună ziua! Avem o ordine de zi destul de încărcată în această dimineață, pentru că la ora 10 vom discuta cu uh, ministrul german al afacerilor externe, Guido Westerwelle. Până atunci, vă propun să avem uh, un schimb de opinii cu privire la delegația sede în Uganda. Delegația a evaluat misiunea EUTM Somalia și domnul Galler ne va prezenta tot înainte de ora 10 avizul doamnei Hankis cu privire la politica Uniunii Europene de combatere a terorismului, aviz pe care îl vom uh, vota în această dupămasă. masă. Câteva anunțuri cu privire la viitoarele reuniuni. Joi dimineață ne întâlnim cu ministrul belgian al apărării, care a fost mandatat de către Catherine Ashton pentru a ne vorbi despre Consiliul Afaceri Externe care s-a ținut ieri. Domnul Peter de Crem va face această prezentare și vom discuta și cu doamna Gianella, care este director pentru chestiune de neproliferare. Ne va vorbi despre Iran și despre Corea de Nord. Această reuniune va avea loc uh, cu ușile închise și uh, va fi organizată cu delegațiile pentru Iran și peninsula coreeană. Mâine dimineață vom avea un schimb de opinii cu uh, comisarul aș vrea să vă vorbesc despre misiunea pe care am efectuat-o luna trecută la EUTM Somalia, în Uganda. Misiunea era compusă din Geoffrey uh, Van Ornen, domnul Pașcu, domnul Luan și cu mine. În cadrul acestei misiuni am vizitat instalațiile din tabăra de la uh, Bianga, acolo unde sunt pregătiți soldații somalieni, este al doilea contingent de soldați format de armata ugandeză și de către EUTM. Ne-am uh, întâlnit cu misiunea EUTM la Kampala, la cartierul său general, și ne-am întâlnit cu autoritățile ugandeze civile și militară, militare. A fost o misiune uh, fructuoasă, foarte intensă, o misiune foarte interesantă în sensul că e o misiune în cadrul căreia lucrează circa 140 de persoane, personal militar din Uniunea Europeană. Este o misiune relativ puțin costisitoare și care are un impact foarte interesant asupra pregătirii soldaților uh, somalieni și are și un impact uh, politic. Autoritățile din uh, Uganda și-au exprimat satisfacția față de prezența misiunii noastre pe sol și uh, satisfacția față de cooperarea dintre EUTM și uh, autoritățile Ug Ugandei. Statele Unite participă de asemenea la procesul de stabilizare a regiunii din punct de vedere logistic și financiar. Uniunea Africană participă uh, prin intermediul unei misiuni în Somalia, este în uh, primele rânduri. Etiopia, Kenya, Djibouti sunt uh, de asemenea țări implicate în efortul de stabilizare a Somaliei. Uniunea Europeană participă așadar la un proces multilateral, la un proces global și este o realizare politică importantă, o realizare care trebuie continuată. Dincolo de profesionalismul tuturor soldaților europeni care sunt angajați în Uganda, Am uh, luat notă de o serie de îmbunătățiri care s-ar putea face. Militarii din Uganda ne-au spus foarte clar că la ora actuală lipsesc capacități pentru forțele somaleze, însă E vorba mai puțin despre soldați cât despre ofițeri și lanțuri de comandă eficace și clar uh, constituite. Misiunea s-ar putea concentra, deci, pe structurarea acestui lanț de comandă în Somalia. Unii dintre noi au fost, de asemenea, surprinși de faptul că acest lanț care pornește de la recrutarea soldaților somalezi până la reintegrarea lor în armata somaleză, în acest lanț, așadar, Uniunea Europeană se ocupă doar de antrenament. Uniunea Europeană nu are niciun impact asupra selecției și reintegrării. Selecția și reintegrarea ar presupune ca Uniunea Europeană să fie prezentă în Somalia, ori această prezență pune probleme multor state membre. Considerăm totuși că este regretabil faptul că Uniunea Europeană, care se ocupă de formare, de pregătire, nu are niciun impact asupra selectării și asupra reintegrării soldaților. Ceea ce am constatat este că ultimul contingent de uh, recruți este un contingent din care 100 de soldați au trebuit uh, uh, trimiși uh, înapoi pentru că nu erau apți să urmeze acest antrenament. E clar că dacă evaluarea lor s-ar fi făcut mai devreme, nu am fi ajuns la situația în care a trebuit să îi trimitem înapoi, cu dificultățile logistice respective ne-am exprimat punctul de vedere, fiind conștienți în același timp de toate constrângerile politice de care trebuie să se țină cont atunci când se revizuiește acest lanț. Voi da cuvântul celor care doresc să se exprime. Subsecretariatul Secretariatul subcomisiei a redactat un raport. Eu unul consider că misiunea aceasta a fost o reușită încă o dată am fost uh, frapat de raportul cost-eficacitate, uh, foarte interesant. Cred că această misiune ne-a permis, cu costuri mici, să fim prezenți într-o regiune interesantă, importantă. Știm foarte bine că Uniunea Europeană este deja angajată în Somalia în lupta împotriva pirateriei, împreună cu uh, Statele Unite, Uniunea Africană, ONU și statele uh, din uh, Africa avem o valoare adăugată și iată de ce, cel puțin eu unul, aș pleda pentru continuarea acestei operațiuni, eventual cu îmbunătățiri în ceea ce privește obiectul principal al acestei misiuni, care este pregătirea de ofițeri somalezi. În orice caz, am subliniat interesul autorităților ugandeze civile și militare, autorități care ne-au făcut o impresie foarte bună. Ne-am întâlnit cu statul major ugandez în formație completă și a fost o întâlnire foarte interesantă. Am constatat că Uganda este angajată în această criză și, pe bună dreptate, cere să fie sprijinită în eforturile pe care le furnizează. Vrea ca celelalte țări africane să o sprijine foarte puternic. Uganda și Burundi sunt uh, deocamdată singurele pe acest uh, front somalez și trebuie reflectat la sprijinul care poate fi uh, acordat Ugandei. Domnul Van Ordnen Uh, care a făcut parte din această misiune dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că vizita a fost excelentă, a fost foarte bine organizată, a fost o vizită foarte plăcută și contextul a fost situația locală din Uganda, tulburări civile în Kampala, tulburări pe care nu le-am prea Uh, observat uh, cât am fost prezenți, dar care s-au uh, înrăutățit după ce am plecat. Uganda ocupă acum primele pagini ale ziarelor din cauza acestei situații. Atunci când examinăm această misiune, ne dăm seama că există cel puțin trei aspecte care trebuie avute în vedere. În primul rând, care este prestația forțelor noastre militare? Nu am văzut soldați ai Uniunii Europene, am văzut soldați uh, spanioli și soldați uh, din alte câteva țări ale Uniunii Europene, însă nu și soldați ai Uniunii Europene. Și atunci când forțele armate ale țărilor noastre se angajează în operațiuni, fac acest lucru cu un mare profesionalism, cu uh, foarte multă competență și de aceea nu am fost surprinsă. Văd că operațiunea din uh, Bihanga este o operațiune foarte eficientă. Fac o treabă foarte bună acolo. Pregătirea de care beneficiază soldații, soldații este o pregătire de bază. Se face în strânsă colaborare cu uh, ugandezii, se recrutează somalezi, se transportă în uh, Uganda pentru ca să învețe, în primul rând, noțiuni elementare de igienă înainte de a trece printr-un antrenament militar de bază. Acesta este stadiul în care ne aflăm. Încercăm să selecționăm uh, o serie de ofițeri, uh, viitori ofițeri, potențiali ofițeri, însă uh, nu este foarte realist să sperăm că vom putea Uh, scoate ofițeri din pământ. În ceea ce privește prestația misiunii, încă o dată cred că misiunea este foarte bună. Un alt aspect ar fi rolul Uniunii Europene. Dacă înțeleg eu bine, această misiune de antrenament a avut loc mai întâi în Djibouti și apoi a fost transferată în Uganda sub președinția spaniolă. Autoritățile ugandeze se bucură că ne aflăm acolo. Însă, așa cum se întâmplă în general în ceea ce privește aceste misiuni, Uniunea Europeană nu are un motiv să fie implicată. Recruții sunt selectați și plătiți de către Statele Unite. E interesant de observat acest lucru și sprijinul logistic este acordat de Statele Unite. Logic ar fi ca și pregătirea să fie gestionată de o organizație care lucrează în strânsă cooperare cu Statele Unite, NATO sau uh, o altă configurație cooperantă. Nu există un motiv pentru ca Uniunea Europeană să fie prezentă. Am auzit vorbindu-se despre abordarea globală, ca și cum Uniunea Europeană ar fi inventat acest termen sau are un drept de proprietate asupra conceptului. Or, nu se poate pune problema așa. Militarii care au fost uh, angajați în operațiuni în ultimii ani sunt cei din tâi uh, Uh, care înțeleg ce, se, ce înseamnă această abordare prin cooperare, abordare globală. Delegația militară din Kampala uh, vizitează um, nu, nu a vizitat tabăra de la Bihanga și aceasta este o deficiență majoră. Nu cred că există un motiv major pentru ca Uniunea Europeană să fie implicată în vreun fel în această misiune. Al treilea aspect uh, ar fi uh, legat de obiectivul uh, nostru în Somalia. Ceea ce a reieșit clar din discuțiile cu autoritățile uh, ugandeze este că misiunea AMISOM nu face față situației. Există un mandat al Națiunilor Unite pentru un personal de 12.000 de persoane, un uh, mandat care nu a fost realizat. Uh, autoritățile ugandeze spun că e nevoie de 20.000 de persoane pentru ca misiunea să fie îndeplinită în mod uh, eficient. Deci avem o operațiune ONU inadecvată. Alte state africane fac eforturi eh, pentru a se implica, însă la ora actuală Uganda și Burundi se implică din AMISOM și unul dintre motive este plata soldaților Națiunilor Unite. Eh, Ganezii și-au exprimat interesul, însă uh, Um, soldații ar fi fost plătiți uh, cu, um, cu salarii uh, um, ale Națiunilor Unite și operațiunea ar fi fost foarte scumpă. În ceea ce privește pregătirea soldaților și ce se întâmplă în Mogadishu, nu am fost informați. Contingentele anterioare de soldați au fost contingente în care s-au înregistrat procente importante de dezertări și uh, renunțări. Din câte înțeleg eu, la ora actuală procesul de uh, plată al acestor soldați este mai eficient și deci există șanse mai mari să rămână, însă nu știm cât de eficienți sunt odată ce se întorc în Mogadishu. Nu știm dacă sunt integrați în alte unități care sunt deja acolo sau uh, operează ca o unitate de sine stătătoare. Nu știm cum stau lucrurile, nu este foarte clar. Ceea ce știm însă este că situația este gravă în Mogadishu și că există uh, preocupări și legate de piraterie. Cred uh, așadar, domnule președinte, că vizita a fost utilă, foarte bine organizată. Îi felicit pe cei implicați acolo sub uh, comandament spaniol. Mă îndoiesc că există un rol acolo pentru Uniunea Europeană. Cred că este o misiune militară inutilă și uh, această misiune este un motiv uh, de preocupare. Miracle de la politică este de, de voir că, partir du même constat. Vă mulțumesc, Geoffrey. Cred că trebuie să tragem concluzii privire la interesul pe care Uniunea Europeană îl are de a participa la aceste misiuni. Mi se pare foarte util și nu văd foarte bine ce face NATO în acest sens pentru că și în Libia este foarte mult de lucru și cred că cei 140 de militari europeni care vin din statele membre dacă aș avea o ecuson albastru al Uniunii Europene, i-l da lui, da lui Geoffrey, pentru că sunt sigur că el ar purta. Nu mă plătesc, nu mă plâng, interesul nostru este nu să avem ecusoane, ci să ne implicăm uh, în misiuni în jurul lumii, pentru că după ce depășim ecusonul, nu vedem nimic de substanță. Să revin la punctul uh, referitor la urmărirea recruților și a operațiunilor la care participă ulterior și la faptul că suntem orbi în acest sens, pentru că nu putem urmări după ce pleacă de la instrucția făcută cu noi. De mai multe ori s-a ridicat problema selecției recruților și problema angajării potențiale a recruților sub vârsta majoratului. Aceasta este o problemă pe care am uh, adresat-o tuturor responsabililor și am primit asigurări că selecția a fost îmbunătățită și că această problemă a, de- a descoperirii recruților din punct de vedere medical sau al vârstei care sunt sub limita recrutării este un proces care a fost îmbunătățit pentru că de mai multe ori s-a pus această problemă în această sală. Dau cuvântul domnului. Mulțumesc. Vreau să pun niște întrebări pe care le-a pus, de fapt, și antevorbitorul meu, dar îmi pare bine că s-a întâmplat așa, îmi pare bine cum a abordat el, de cum a abordat el problema. Uh, E vorba de această atitudine sceptică față de angajamentul nostru. Însă, în primul rând, vreau să vă uh, laud pentru că ați organizat această misiune. Este foarte bine că ați făcut-o. E bine că și raportul pe care l-ați produs este unul complet. De asemenea, consider că este foarte important să continuați să ne informați în ceea ce privește aceste misiuni așa îndepărtate să știm și noi ce se întâmplă acolo și să nu ne simțim cumva abandonați, părăsiți. Asta înseamnă angajament politic uh, și sprijin politic uh, și este clar că dacă la un moment dat se constată că este inutilă misiunea, este nevoie de o decizie, de o hotărâre. Și am ascultat cu atenție ce ne-ați spus, uh, am ascultat și alți membri ai delegațiilor, îi vom asculta în continuare și se pare că misiunea a fost una destul de bună și merită să continuăm în acest sens. Vreau să menționez un lucru legat de piraterie. Ei bine, mă întreb dacă nu cumva ar trebui să adoptăm sau să abordăm și problema din punct de vedere social și economic, rădăcinile acestea ale acestui fenomen. Mare parte a populației din Somalia trăiește de pe urma acestei piraterii și nu cred că trebuie să ne concentrăm numai pe Uh, faptul că comerțul internațional ar fi uh, afectat, și să ne gândim mai bine, să vedem care sunt cauzele, care se, cum circulă banii, care este fluxul și să vedem exact și ce se întâmplă în contextul schimbărilor care apar în Africa. Bineînțeles că aceasta afectează în mod diferit diferitele noastre misiuni. De asemenea, atunci când ne deplasăm uh, să facem inspecții și când mergem în misiuni uh, și când vedem ce fac și americanii și alte organisme, cred că trebuie să vedem aceste lucruri în raport cu ce ar putea să facă Uniunea Africană, cum ar putea să se implice mai mult această organizație. Poate că ar fi bine să avem o dezbatere mai largă împreună cu Uniunea Africană privind strategia, privind strategia de dezvoltare, dar și aspectele militare, de securitate, etc. Deoarece ei trebuie să se implice acolo, să fie un actor major și să ia pe umerii lor o mai multă uh, răspundere. Deci, vă mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră și pentru misiunea pe care ați efectuat-o și uh, mă bucur și știu că veți fi în continuare angajați în uh, acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi relua punctul asupra Uniunii Africane. Lucrăm la pregătirea unei dezbateri asupra acestui subiect. Încercăm să avem mai mulți invitați pentru a aduce posibilitatea unui parteneriat militar cu Uniunea Africană și acest lucru ne-a fost reamintit de autoritățile militare ugandeze pentru că aplicarea în Somalia este hotărătoare și se bazează în prezent pe două națiuni africane, iar aceste două națiuni africane solicită sprijinul altor țări deci vom încerca să creăm această dezbatere în luna iunie. Dăm cuvântul domnului Pascu, care a fost membru al acestei delegații, și apoi trecem la alt subiect. Mulțumesc. Vreau să spun că sunt de acord în totalitate cu concluziile raportului și anume că e vorba de o operațiune extrem de folositoare și care aș zice eu că merge bine, având în vedere finanțarea destul de sumară. Este și o operațiune foarte necesară. Mie mi se pare că tot ce trebuie structurile există la fața locului și mi-e greu să înțeleg pe de altă parte anumite lucruri, și anume că atunci când Uniunea, când Uniunea Europeană nu se implică, e criticată pentru că nu se implică și atunci când se implică se spune fie că nu este suficient, fie că nu este menirea sa. Cred că ar trebui să fim pragmatici și să ne mulțumim cu ceea ce există să facem eforturi pentru a aprecia valoarea acțiunilor noastre, atât la fața locului, cât și pentru Uniunea Europeană. Bineînțeles că există și alte politici legate de securitate politică externă care merită discutate, dar în acest caz, cel puțin, după părerea mea, eu cred că uh, plătim un preț bun pentru un rezultat la fel de bun. Mulțumesc! Mulțumesc pentru a încheia această dezbatere. Aș dori să mulțumesc parlamentarilor prezenți și domnului Pascu care a participat foarte activ la această misiune. A fost uh, foarte agreabil, nu atât în termen de confort, ci ca aport intelectual și de experiență la această misiune și Cred că am avut întâlniri de calitate, o vizită pe teren de mare calitate, de aceea le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la organizarea acestei misiuni și colegilor prezenți care au jucat un rol important pentru reușita acestei vizite și sper că vom mai avea ocazia să continuăm cu acest tip de vizite foarte concentrate, foarte dense și cu un nivel foarte bun de expertiză tehnică. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, care se referă la avizul privind politica împotriva terorismului a Uniunii Europene. Doamna Onchis, care este responsabilă a subcomisiei noastre, ne va prezenta astăzi prin intermediul domnului Galer, care o înlocuiește astăzi, ne va prezenta în linii mare acest proiect de aviz și votul la SEP asupra acestui aviz va avea loc în această după masă. Mulțumesc, Arnaud. Pare rău că am întârziat, am întârziat avionul de la Berlin și a trebuit să schimb puțin uh, programul de lucru al zilei de astăzi. Doamna Hankish nu este aici și mi-a cerut să o reprezint și să-i prezint avizul. Acest aviz a fost redactat din punct de vedere al CSTP-ului și se mm, concentrează mai mult pe dimensiunea externă a politicii de contraterorism și principalele aspectele, aspecte se referă la importanța contraterorismului, apoi strategia Uniunea Europeană pe plan intern, dar și extern, precum și armonizarea celor două uh, aspecte apoi relația transatlantică și relația noastră cu diferitele regiuni din lume uh, care sunt vizate de terorism și așa mai departe. De asemenea, importanța cadrului juridic global, internațional, respectiv al ONU, precum și necesara coordonare cu NATO. Bineînțeles, uh, Uh, interconexiunile care există cu activități legate de criminalitate internațională, trafic de droguri și așa mai departe, precum și uh, numirea unui coordonator al UE pentru această politică vizând contra terorismul. Doamna Hankis a primit foarte multe uh, contribuții, multe amendamente pe care le-a Uh, transformate apoi în cinci amendamente de compromis pe care sperăm că le va susține toată lumea. A, primit multe, s-a primit multe amendamente de ordin redacțional care au fost destul de creative în sensul că pe undeva depășeau sfera de aplicare sau nu se legau direct de contraterorism, cel puțin ce privește dimensiunea sa externă. Dânsa spune că nu trebuie să uităm că principalul scop al contraterorismului este salvarea vieților oamenilor nevinovați și uh, nu neapărat uh, vizarea rădăcinilor terorismului. Ceea ce privește politicile noastre în domeniu, trebuie să fim atenți, mai ales că vine vorba de amendamentul 6 al doamnei Latfor și doamna Yetimechi, amendamentul 39. Acolo se propune considera unui panel de experți independenți iar doamna Infel de la Libe are o uh, viziune pentru că pe fond Libe este vizat. Doamna raportor uh, să își pune întrebarea legată de caracterul independent al acestui panel, al acestui grup de experți, cum ar putea fi ei numiți, care ar fi procedura de numire, deci, care ar fi sarcinile fiecăruia, în ceea ce privește aprobarea sau cum s-a organizat aprobarea sau respingerea acestor nominalizări. Și deci o serie de întrebări care fac că această parte nu este susținută de doamna Hankis. În dosarul pe care l-ați primit veți regăsi cele cinci amendamente de compromis și iată ceea ce propun aici în numele doamnei Hankis. Vă mulțumesc. Merci. Euh, mulțumesc. Domnul Pașcu dorește să intervină. Foarte pe scurt, grupul meu mi-a cerut să intervin în numele său și să arăt că sprijinim amendamentele de compromis. Vă mulțumesc. Si, Madame Lozing. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Lozing. Ja, vielen Dank. Um, Mulțumesc foarte mult. Am uh, mai spus înainte că îmi pare foarte rău că adevăratele cauze ale terorismului, care de multe ori se leagă de sărăcie, nu prezintă o prioritate aici, în acest raport privind uh, lupta de combatere a terorismului. Din amendamente se desprinde faptul că și alți deputați și-au dori ca aceste adevărate rădăcini ale terorismului să fie combătute și menționate. Ar fi bine ca aceste lucruri să apară în raport. De asemenea, mă frapează un lucru și anume că o serie de amendamente sunt critice față de măsurile de combatere a terorismului de până acum, în special în ceea ce privește drepturile omului, libertățile civile, și în ceea ce privește politica comună de securitate și apărare. Mi-ar place ca aceste aspecte să apară până la urmă în forma finală. Vă mulțumesc. Puteți să reveniți, Micael, sau puteți să trageți concluzii? Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care domnul Pașcu l-a exprimat în numele grupului său. În amendamentul de compromis numărul 2, am exprimat în mod extrem de detaliat faptul că, bineînțeles, că aceste cauze ale terorismului trebuie să fie combătute, dar atunci când ne referim la aceste aspecte și la instrumentele și măsurile adecvate din cadrul acestei politici, atunci nu putem să intrăm în detalii în ceea ce privește cauzele terorismului. Și în acest amendament se spune abordare holistică a acestei lupte sau acestei combatere a terorismului. Deci această abordare holistică, globală, înseamnă tocmai faptul că și alte politici ale UE cu efecte în țările respective își aduc contribuția lor la prevenirea fenomenului terorist, prevenind astfel uh, răspândirea acestor idei care alimentează terorismul. Deci eu zic că această abordare eh, globală, holistică, este tocmai ceea ce ne-ar interesa, dar oricum nu cred că trebuie să intrăm în amănunte aici. Vă reamintesc că în urma dezbaterii, care se va încheia pe la ora 11, <clears throat> ne vom eh, întâlni în formatul CD și vom discuta cu coordonatorul Poliției Antiteroriste pentru a discuta aceste subiecte cu dânsul. Voi suspenda ședința pentru 10 minute pentru crearea cadrului pentru întâlnirea noastră cu AFET. Vă mulțumesc! Ok, eh, colleghi, do immediatamente il benvenuto. Dragi colegi, aș vrea să urez bun venit ministrului Guido Westervele. Este o plăcere să îl avem eh, printre noi. Va fi o întâlnire interesantă, însă îi mulțumesc mai întâi președintelui Jean. permis să îl ascultăm pe ministru în cadrul acestei reuniuni. Vizita dumneavoastră, domnule ministru, coincide cu adoptarea de către Comisia AFET a unei recomandări în vederea viitoarei adunări generale a Națiunilor Unite. intervine la câteva zile după ce Națiunile Unite a recunoscut rolul specific al Uniunii Europene. Uniunea Europeană care reprezintă statele membre în ceea ce privește politica externă. Este un succes al diplomației europene care trebuie subliniat. În sfârșit, vizita dumneavoastră se înscrie într-un context politic delicat. Cunoaștem cu toții situația din Mașrec și din țările arabe și cred că trebuie să dăm un răspuns comun și nu doar răspunsuri bilaterale. Domnule ministru, intervenția dumneavoastră de astăzi se referă la obiectivele și experiența Germaniei în calitate de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Germania, ca și Italia în trecut, se străduiește să confere un aspect uh, european sediului uh, um, locului din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Sprijinim această inițiativă și suntem interesați de toate detaliile pe care ni le-ați putea da. Amintesc că în recomandarea comisiei noastre pe care am uh, menționat-o, se menționează că reforma Consiliului de Securitate ar trebui să fie o ocazie pentru a promova crearea unui, se, unui uh, loc permanent pentru Uniunea Europeană. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să introducem un sistem de rotație în uh, Uniunea Europeană pentru uh, locurile nepermanente din Consiliul de Securitate. Domnule ministru, având în vedere că nu avem uh, foarte mult timp la dispoziție și având în vedere faptul că președinția, prezența dumneavoastră prezintă un interes foarte mare, uh, vă dau uh, cuvântul. Domnule ministru, numele subcomisiei pentru securitate și apărare din Parlament, vă urez bun venit voi fi foarte concis pentru că vrem, în primul rând, să vă ascultăm pe dumneavoastră și să vă dăm ocazia să dezbateți cu colegii parlamentari. Probabil că nu vă va surprinde că aș vrea mai ales să vă aud punctul de vedere în ceea ce privește dosarul libian, care a marcat primul semestru al acestui an, atât la ONU cât și în Uniunea Europeană. În Parlamentul European, majoritatea noastră am fost destul de dezamăgiți de rolul slab pe care l-a jucat Uniunea Europeană în ceea ce privește dosarul libian, mai ales în ceea ce privește dosarul militar al acestei crize. Mulți dintre noi susținem o politică de securitate și de apărare comună ambițioasă, așa cum o prevede și tratatul de la Lisabona și, din păcate, de mai multe luni constatăm faptul că încetinește acest uh, proces pentru a mă exprima eufemistic. Aș vrea să aud care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește politica de securitate și apărare comună, dincolo de dosarul libian, anumite inițiative, mă gândesc la inițiativa germano-suedeză cu privire la punerea în comun a capacităților, uh, inițiativa tri triunghiului de la Weimar, Uh, au um, aceste inițiative au încercat să relanseze Europa apărării și Germania este un actor fundamental, un uh, actor care este însă oarecum retras. Acestea sunt punctele pe care aș vrea să le abordăm în această subcomisie și înainte de a vă da cuvântul, aș vrea să salut prezența doamnei Tsvetkova, viceministra apărării în Bulgaria, este la Bruxelles. Ieri a asistat la um, Consiliul uh, de Ministri în formatul apărării, în formatul apărare și aș vrea să salut și prezența reprezentantului copților germani printre noi. Ne interesează foarte mult uh, situația minorității copte în uh, această uh, subcomisie. Domnule ministru, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dați-mi voie mai întâi să vă mulțumesc pentru că mi-ați adresat această invitație. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să particip la acest schimb de opinii. Pentru a cincea oară, Germania este membra a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite într-o perioadă foarte dificilă în vecinătatea Uniunii Europene. Lumea arabă traversează o perioadă tulbure și avem uh, interese comune cu vecinii arabi. Vrem ca aceștia să se dezvolte în mod pașnic și liber. Trebuie constatat că procesul care a început în aceste țări nu a fost finalizat. A început un proces major de transformări și constatăm că există un potențial de conflict important. Mă gândesc la veștile care ne parvin din uh, Sudanul de Sud și Sudanul de Nord. Mă gândesc la luptele de putere din uh, Côte d'Ivoire. Toate aceste conflicte continuă. Mă gândesc de asemenea la amenințarea teroristă în Pakistan, în Afganistan, mă gândesc la programul nuclear în Iran sau în Corea de Nord. Mă gândesc la provocările pe care le reprezintă pirateria în uh, cornul uh, Africii. Mă gândesc la catastrofele umanitare în estul uh, Congoului, de exemplu. Toate aceste conflicte necesită o atenție sporită din partea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite este însă mai mult decât un organism de gestionare a crizelor. Consiliul de Securitate trebuie să facă și preîntâmpinare a conflictelor, activitate de prevenție. Dacă vrem să promovăm drepturile omului și dacă vrem să gestionăm consecințele schimbărilor climatice asupra păcii și siguranței. Astfel ne înțelegem rolul în Consiliul de Securitate. Acesta este mandatul pe care ni l-am uh, asumat. În luna iulie vom uh, prelua președinția acestui Consiliu. În ceea ce privește gestionarea globalizării, Națiunile Unite trebuie să se transforme. Este o provocare enormă. Mă refer la reforma Națiunilor Unite. Din punctul meu de vedere este condiția sine qua non dacă vrem ca această organizație să aibă suficientă autoritate și să fie suficient de bine acceptată. Dacă Națiunile Unite nu vor mai reflecta arhitectura lumii de astăzi, alte structuri, alte formate vor prelua sarcini care incumbă la ora actuală Națiunilor Unite – nu vrem uh, să primeze interesele naționale într-o reformă a Națiunilor Unite. Ceea ce vrem este ca Națiunile Unite să reflecteze, să reflecte mai bine arhitectura actuală a lumii. Faptul că America Latină nu este reprezentată permanent în Consiliul de Securitate, faptul că Africa nu este reprezentată permanent în Consiliul de Securitate, faptul că Asia este în mod clar subreprezentată, toate aceste elemente arată că ordinea mondială nu este bine reflectată și Germania în calitate de finanțator important, este gata să-și asume o mai mare răspundere în cadrul Națiunilor Unite. Există provocări majore, pe fond, și vrem ca Națiunile Unite să fie la înălțimea evenimentelor. Vrem să se respecte dreptul internațional, un drept internațional care plasează cetățenii în centrul preocupărilor cetățeni care trebuie să fie protejați de propriile guverne. Ceea ce este remarcabil este că globalizarea are consecințe nu doar la nivel economic și comercial. La ora actuală, globalizarea este o globalizare a valorilor, a punctelor de vedere, o globalizare a modurilor de viață și, în principal, a valorilor. Or, Uniunea Europeană este o comunitate a valorilor, o comunitate de drept și de aceea suntem direct răspunzători de aceste valori. Națiunile Unite trebuie să fie o comunitate a valorilor și o comunitate a dreptului. Europenii sunt pentru un uh, multilateralism reglementat și avem interesul să existe acest multilateralism. Vrem ca Europa să fie acceptată în cadrul Națiunilor Unite. Există deja progrese în această privință. Mă gândesc la Serviciul European de Acțiune Externă, de exemplu. Un serviciu care este um, bine acceptat în Națiunile Unite, am urmărit eu însumi discuțiile de la ultima adunare generală și vă pot spune că din acest punct de vedere se fac progrese substanțiale. Uniunea Europeană are tendința să nu își comunice foarte bine succesele și realizările în interior. Ori înregistrăm, din acest punct de vedere, un adevărat succes. Nu este doar un succes politic, este un succes și un progres instituțional. de la adoptarea tratatului de la Lisabona, cu atât mai mult, Europa este interesată să aibă o politică uh, externă și de securitate comună. Am vorbit despre diferitele formate, dragi colegi. Formatele triunghiulare, de exemplu. Triunghiul de la Weimar este deosebit de reușit miniștrii francez, german și polonez ai afacerilor externe s-au reunit de curând și după această reuniune a avut loc uh, reuniunea unui alt triunghi la Kaliningrad. Ministrul afacerilor externe polonez, ministrul german și ministrul rus al afacerilor externe. Cred că putem spune la ora actuală că atenția tuturor se îndreaptă spre sudul Mediteranei. Dacă ne dorim o politică externă exhaustivă, nu trebuie să pierdem din vedere vecinii din Est. Faptul că cei trei miniștri ai afacerilor externe se reunesc pentru a discuta și despre situația din Bielorusia, în ciuda controverselor, reprezintă un progres care este mai mult decât simbolic. Este un pas enorm înainte. Un pas care trebuie să fie menționat. Scopul nostru este ca toți membrii ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să, reprezintă, să recunoască principiul precauției. Știți că în cadrul rezoluției 1973 Germania s-a abținut. Am luat această decizie după o îndelungată reflexie și respect uh, poziția celor care au ales operațiunea militară. Germania a preferat să opteze pentru o soluție politică. Cred, de altfel, că această poziție este la fel de justificată ca și po celelalte poziții susținute de țările europene. De aici a conchide că nu ne mai asumăm responsabilitățile din punctul de vedere al politicii externe este un pas mare și vă invit să vă gândiți la implicarea noastră în Afganistan și în alte regiuni. Trebuie să lucrăm la o soluție concertată la criza libiană. Cu toții avem drept obiectiv um, desfințarea regimului Gaddafi pentru ca această țară să pornească la drum din nou. Vrem să cooptăm țările arabe în acest proces, să cooptăm toate țările care își doresc progresul procesului democratic și în luna iulie, la începutul lunii iulie, am trimis o scrisoare în acest sens și m-am pronunțat pentru un parteneriat de transformare. Ideea aceasta a fost susținută de ministrii afacerilor externe din Uniunea Europeană. Un parteneriat de transformare care înseamnă că trebuie să facem mai mult decât să cooperăm pe plan politic cu țările care se angajează pe calea democratizării. Trebuie să susținem uh, societatea civilă și aici menționez rolul fundațiilor. Fundații Uh, cu care avem experiențe excelente. Nu este vorba doar despre democrația pluripartinică. Mă refer la evoluțiile din uh, Iordania sau din Maroc. Toate aceste mișcări democratice nu sunt decât într-o fază incipientă. Suntem pe primii metri ai unui maraton care trebuie să continue și uh, europenii au uh, datoria de a nu se limita la cuvinte frumoase, ci să facă oferte solide în cadrul acestui parteneriat. E vorba despre oferte comerciale, oferte de investiții și asta înseamnă că piețele noastre trebuie să se deschidă pentru produsele care provin din aceste țări angajate pe calea democrației. Este vorba, deci, de rezultate clare și beneficii ale libertății. Este foarte clar că numai cu acest preț vom putea să avem o transformare democratică, o tranziție democratică durabilă, care să aducă, într-adevăr, îmbunătățiri în viața de zi cu zi a cetățenilor. Iată ce este absolut uh, necesar și toți cei care i-au întâlnit pe cetățenii în aceste țări au înțeles că nu e vorba numai de o democrație așa teoretică, ci de condiții de trai, de perspective de viitor și pentru noi este ceva absolut esențial. Lucru care trebuie înțeles la nivelul politicii noastre externe, dar și relațiile cu vecinii cei mai apropiați. Vreau să subliniez că Uh, programul nostru și președinția Consiliului de Securitate. Uh, în acest context uh, vom lua în calcul toate aceste provocări, inclusiv de asemenea și schimbările climatice, care poate nu au fost suficient abordate la Consiliul de Securitate. Începând cu luna iulie, vom pleda pentru aceste lucruri, pentru că este vorba până la urmă de existența însăși a planetei noastre. Începând cu luna iulie vom promova o dezbatere deci deschisă privind schimbările climatice, cum am spus, relațiile internaționale, dar și, așa ca a doua axă prioritară, în ceea ce privește drepturile omului. Din punctul nostru de vedere, nu e vorba numai de primăvara lumii arabe, așa cum a fost ea denumită. Ne preocupă Uh, în general drepturile omului, deci numai în contextul arab. Iar uh, ieri, la Consiliul uh, care a reunit miniștrii afaceri externe, ne-am angajat în favoarea întăririi drepturilor omului în Uniunea Europeană. Dorim o strategie exhaustivă a Europei în acest sens. Pentru noi asta înseamnă și presupune și protecția minorilor. Iar în contextul ONU și mă refer la minorii soldați, soldații copii, uh, la ONU vom vorbi mult despre acest lucru. Nu e vorba numai de o răspundere de punct de vedere uman. Considerăm că este vorba până la urmă de o urgență și o să ne străduim să și adoptăm o rezoluție care să condamne atacurile îndreptate împotriva școlilor și a spitalelor. Este vorba de o protecție minimă uh, Uh, a cetățenilor și civililor care este uh, încălcată astfel. În concluzie, și față de ce am spus și uh, mai devreme, revin și spun că avem chestiuni de activitate, de actualitate arzătoare pe agenda de lucru, la care aș mai adăuga și problema din Sudanul de Sud, independența și referendumul de acolo. Am urmărit cu multă atenție evoluțiile din ultima vreme și Mă bucur că ministrii afacerilor externe UE s-au exprimat foarte clar în acest sens și s-au adresat direct Cartumului. Uh, Uniunea Europeană este foarte interesată de acest subiect și a spus foarte clar că violența trebuie evitată cu orice preț. Este foarte important ca UE și ONU să poată imediat și să ia poziție în mod uh, foarte clar pentru retragerea trupelor și pentru întoarcerea civililor. Cred că este vorba de un mesaj cât se poate de clar care trebuie să fie transmis. În sfârșit, doamnelor și domnilor, în concluzie, aș dori să mulțumesc, să vă mulțumesc și să adaug că, da, este important ca toate aceste dosare să fie abordate, mă refer la acele subiecte care se mai află încă în suspans, unde nu avem poziții comune, dar trebuie să vedem și ce ne așteaptă în curând. Ieri, patru state au fost sancționate. Siria, Libia, Belarus și Iranul. Asta demonstrează că Uniunea Europeană este foarte serioasă când vine vorba de încălcarea drepturilor omului și a principiilor statului de drept și asta arată că Uniunea Europeană se vede ca pe o comunitate de valori și de idei. Vă mulțumesc pentru atenție și de-abia aștept să avem un schimb de vederi. Vă mulțumesc! Bine, grație, ministru. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Dragi colegi, continuăm așa cum știți că se întâmplă de obicei, două serii de intervenții. În prima parte, coordonatorii și raportorii din grupurile de lucru care uh, în special lucrează pe relația UE uh, în Națiunile Unite și în cadrul acestei prime șarge de intervenții veți avea două minute la dispoziție. Primul vorbitor, cred că îl cunoșteți bine? Este domnul de, vorba de domnul Herman Brock. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Nu sunt eu aici ca și coordonator, nu așa mă prezint aici, dar mă bucur că uh, Vă văd pe toți, mă bucur că văd persoanele pe care le văd la prezidiu. Îmi pare bine că Germania este în Consiliul de Securitate. Ați vorbit despre rolul său acolo la ONU, despre rolul Uniunii Europene în cadrul ONU și reprezentarea acesteia. Știm bine că această chestiune de reprezentare nu poate fi rezolvată uh, dacă menținem formulele actuale. Mă gândesc la problema sediului. Dacă am avea un sediu european, un sediu german, uh, altfel s-ar pune problemele în ce privește vizibilitatea și importanța, ponderea Germaniei la ONU. Uh, observăm că lucrurile însă nu prea se îndreaptă spre soluția cu un sediu uh, european sau cu, nu un sediu, ci cu un loc pe care Europa ar putea să-l aibă la ONU. Deci, uh, colegul Christopher acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă urez binevenit în numele grupului socialist. Îmi pare bine că e foarte multă lume în sală. Dialogul nostru este unul foarte important. Ați vorbit despre ce trebuie făcut uh, în ce privește reforma ONU. Știm bine că nu se va întâmpla acest lucru uh, peste noapte. E nevoie de timp. Dezbaterea nu este una nouă și totuși trebuie să acționăm aici și acum. Aș reveni acum asupra problemei Libiei. Uh, dacă am fi spus da rezoluției 1973, asta nu ar fi însemnat automat că Germania ar fi trebuit să trimită trupe sau să se angajeze. Sunt și alte țări într-o situație similară cu cea a Germaniei. Uh, întrebarea se pune în ceea ce privește acordul sau mandatul care este dat ONU. Este exact ceea ce am spus noi și mandatul acesta a fost obținut. În ciuda situației respective, Germania nu a adoptat această rezoluție. Ce se va întâmpla acum? O serie de procese revoluționare continuă în regiune și ele nu vor fi stopate de pe o zi pe alta. Și nu de la sine. S-ar putea să ajungem într-o situație în care, iarăși, Europa să nu um, răspundă așteptărilor. Gaddafi ar trebui să apară în fața Tribunalului Penal Internațional. Să compară. El însă a spus că nu dorește să părăsească teritoriul Libiei. Ce credeți? Sunteți pentru această trimitere a lui Gaddafi în fața Curții Penale Internaționale? Un mandat al ONU? Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, care este poziția Germaniei într-o astfel de eventualitate. Doamna, domnul Lambsdorff, președinte și coordonator ALDE și uh, președinte al grupului de lucru al lucrărilor sau în ceea ce privește Uniunea Europeană ONU. Vă mulțumesc. Nu sunt coordonator, ci doar președinte al grupului de lucru menționat. Deci, la FET, grupul de lucru Uniunea Europeană ONU. Domnule ministru, îmi pare bine să vă văd astăzi aici. Acest schimb de eh, vederi este unul, este unul binevenit și trebuie să mai repetăm acest exercițiu. Odată cu tratatul de la Lisabona, avem și cadrul care ne permite să avem astfel de schimburi de vederi. Deci, invit și colegii și omologii dumneavoastră, francezi, englezi, portughezi, să vină aici și să ne eh, vorbească. Ne-ați vorbit despre locul Germaniei ca membru permanent al Consiliului de Securitate a ONU. Ce se va întâmpla în mod concret? Asta este o întrebare și apoi, de când principiul de protecție a fost enunțat în 2005, Parlamentul nostru a fost foarte clar în mesajul său, și anume că e vorba aici de un principiul al multilateralismului. În rezoluția 1973 de acolo, din această rezoluție, răies niște aspecte. Adică există niște consecințe. Mi se pare că s-a făcut un progres în acest sens. În orice caz, Parlamentul nostru salută aceste ultime evoluții. O ultimă întrebare. Credeți că Consiliul de Securitate al ONU va lua măsuri împotriva Siriei? Vă există oare uh, sancțiuni și măsuri clare? Este Germania în, vede, uh, în favoarea acestor uh, evoluții? Domnul președinte, colega Neț. Grupul Verdi. Danke, Dau cuvântul colegului nostru Ofar de la grupul Verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc bun venit, domnule ministru de afaceri externe. Referitor la rezoluția Consiliului de Securitate, care s-a distins prin uh, decizia privind la <clears throat> rezoluția din 1973 a domnului Brock, referitor la locul în Consiliul de Securitate utilizat pentru întreaga Europa, mi se pare că ar contribui la izolarea Germaniei în cadrul Europei și am auzit comentarii spunând că grupul de țări BRIC ar avea acum un al cincelea membru și aș dori să știu cum considerați că veți face ca principiul de protecție să, să fie pus în aplicare. Un principiu care este foarte important în această rezoluție. Cum puteți să susțineți acest principiu de protecție? Un ultim comentariu, dacă îmi permiteți. Ieri au fost uh, decise sancțiuni importante referitoare la Siria inclusiv la domnul Assad, care nu a fost posibil în urmă cu două săptămâni din cauza opoziției unor state membre și aș dori să știu care sunt statele în cauză și aș dori să știu dacă sunteți printre cei care au împiedicat acum două săptămâni hotărârea împotriva domnului Assad. Această primă serie de intervenții va fi încheiată de colega noastră Lăzin de la GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru început aș dori să spun că domnul Lansdorf s-a referit la un punct de vedere susținut de, în unanimitate și aș dori să precizez că grupul meu politic nu a susținut acest punct de vedere. Referitor la Libia, considerați că rezoluția 19 73 a Națiunilor Unite reprezintă un mandat pentru o schimbare a regimului. Și ce credeți despre interpretarea pe care o fac unele state membre ale NATO? Aș vrea să știu și care sunt consecințele pe care le aveți în vedere. Referitor la locul din Consiliul de Securitate al ONU, ați spus că Dumneavoastră considerați că Uniunea Europeană ar trebui să aibă un loc în Consiliul de Securitate. Credeți că acest loc ar trebui să fie în plus față de cele două locuri de care dispune Uniunea Europeană în acest moment și de locul Soistat Germania? Sau poate că în viitor ar trebui să existe doar un singur loc al Uniunii Europene în Consiliul de Securitate care să reprezinte toate statele membre? O altă întrebare pentru încheiere, care nu se referă la Națiunile Unite, dar ați menționat-o dumneavoastră, care este rolul fund- organizațiilor private, politice. Aș dori să știu care este rolul pe care îl vedeți pentru aceste organizații în Egipt. Și aș dori să vă solicit să ne spuneți care este rolul pe care joacă organizația politică înrudită cu partidul dumneavoastră în Egipt. Aș dori să încep prin a răspunde colegului meu Brock. În primul rând, locul european din Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite este obiectivul politicii externe germane și obiectivul nostru în cadrul procesului de reformă al Națiunilor Unite. Probabil că ați ascultat și cu grijă când am spus că America Latină nu este reprezentată, Africa nu este reprezentată de manieră permanentă, Asia este subreprezentată, iar noi, în calitate de contribuitori financiari, suntem gata să ne asumăm mai multe responsabilități. În cadrul mandatului meu, am considerat întotdeauna că eforturile Germaniei pentru a avea un loc propriu la Consiliul de Securitate era un, punct, un pod către realizarea obiectivului de a avea un loc pentru Uniunea Europeană. Deci e vorba de eforturile Germaniei pentru reformarea Națiunilor Unite și pentru a întări Națiunile Unite. Obiectivul meu este următorul. Dacă Națiunile Unite mențin arhitectura actuală, își vor pierde din importanță în detrimentul altor structuri și a altor formate, care vor lua decizii din ce în ce mai mult în locul Națiunilor Unite. Deci autoritatea Națiunilor Unite depinde de maniera în care ea reflectă for- raportul de forțe din lume. Constatăm din ce în ce mai mult că în ziua de azi această reprezentare nu mai este garantată. Când văd uh, poziția Braziliei, care nu este doar un succes economic, dar care și uh, are din ce în ce mai multă putere politică. Și pentru noi, dezvoltarea demografică din statele noastre membre, dacă ne gândim la securitatea socială, etc., adevărul este că provocările pentru Europa sunt altele provocarea pentru Europa este dezvoltarea demografică în lume, în lumea întreagă. Cât timp credeți că va trebui să așteptăm până când marile țări a căror demografie explodează nu vor revendica conducerea politică și intelectuală a planetei? Aceasta este provocarea care pentru mine este o fundamental europeană. Deci noi ne tot comparăm între noi, în loc să comparăm Europa cu ceea ce se întâmplă în restul lumii. Și ce se va întâmpla în deceniul următor. În uh, cinci ani, Europa subestimează ceea ce se va întâmpla în lume în următorii 10 ani. De aceea, mi se pare că ar fi important ca Uniunea Europeană să aibă un loc în Consiliul de Securitate. Nu este rolul meu să explic care sunt dificultățile care apar, ci faptul că nimeni dintre cei care au un loc permanent la Consiliul de Securitate nu dorește să-l abandoneze. Există și în uh, alte dosare această problemă. Deci acesta este starea de fapt pe care am prezentat-o, dar, bineînțeles, situația este foarte complicată. Eu pot să formulez un obiectiv de politică, dar din partea mea nu vă pot explica toate detaliile negocierilor în curs. Vă pot spune 3-4 teme de discuție și mă bucur că Elveția s-a implicat în uh, această reformă a Națiunilor Unite și vorbesc despre președintele adunării generale care se implică din punct de vedere structural și de aceea vă repet că obiectivul politicii externe germane în cadrul reformei Națiunilor Unite nu este să mărească ponderea Germaniei, ci să întărească Națiunile Unite pentru că arhitectura acestei organizații să reflecte realitatea. Și în această structură Germania dorește să pregătească un loc al Uniunii Europene. Ați reacționat de manieră critică la abținerea germană la votul din Consiliul de Securitate. Am luat notă, dar nu vă împărtășesc analiza. Cred că decizia care a fost luată de Germania a fost luată după o reflexie aprofundată și cred că am luat hotărârea justă prin abținerea noastră. Pe de altă parte, am mizat pe un proces politic. Credem că intervențiile militare nu trebuie să fie decât uh, soluția de ultim recurs. Pentru mine, aceasta a fost un principiu călăuzitor în materie de poetică externă vis-a-vis -vis de cultura intervențiilor militare. În calitate de ministru de afaceri externe al Germaniei, nu e suficient să spun în fața Parlamentului German că vom participa la o intervenție militară pentru că și alții o fac. Chiar dacă aceștia sunt cei mai buni aliați și cei mai buni prieteni ai noștri. Acest lucru nu este suficient în fața Parlamentului European, ci trebuie ca și Parlamentul să fie convins de o astfel de intervenție. Deci nu se acceptă niciun fel de speculație și președintele grupului social-democrat din Bundestagul german a salutat public poliția, poziția de abținere a Germaniei. Deci veți spune că este problema lui aceasta, dar eu vă spune că este problema dumneavoastră. Deci doresc să mă opun aceste impresii și să vă spun că lucrurile sunt mult mai nuanțate. De astfel sunt convins, dragi colegi, că obiectivul nostru este să îl aducem pe colonelul Gaddafi și pe acoliții săi în fața justiției. Ceea ce ați spus este unul dintre elementele fundamentale al politicii noastre. Pentru aceasta, Germania a optat pentru calea procesului politic. Și repet la adresa colegilor mei din alte state că respect, îi respect pe cei care după o matură analiză au ajuns la alte concluzii. Dar, uh, personal, eu sunt convins că, în orice caz, în situația prezentă, Germania s-ar găsi amestecată într-o discuție tot complet diferită dacă ar fi acționat altfel. Vedem că limitele operațiunii militare sunt atinse din ce în ce mai mult. Și grupul de contact pentru Libia la care particip cu secretarul general al Națiunilor Unite, eh, al NATO, îmi cer scuze, sublinează din ce în ce mai mult necesitatea unui proces politic, dacă am citit bine rezoluția Parlamentului European. Și dumneavoastră sunteți de acord cu acest lucru. Nu sunt convins că ar fi înțelept să plecăm de la un caz precis pentru a crea un precedent pentru alte țări. Cred că ar fi o eroare gravă să spunem cum v-ați comporta în alte cazuri similare. E greșit să punem o astfel de întrebare și nu îi voi răspunde. Sunt în favoarea unei reacții particulare pentru fiecare caz. Generalizările pentru Af Africa de Nord, cum ar fi că Libia, Siria și Bahrain, poate chiar și Iranul sunt la fel, trebuie să vă spun că în, acest, în aceste țări situația este foarte diferită de la țară la țară. Vorbim de monarhii care au ales calea evoluției împreună cu alte țări. Chiar dacă între două monarhii diferențe sunt mari, gândiți-vă la problema religioasă. Atunci când a preluat tronul de la tatăl său, a lansat reforme politice care nu corespund normelor noastre, dar care au fost uh, începute. Am discutat cu maestatea sa regele și sunt convins că el dorește reformele și acesta este procesul lor politic. Pentru mine este o preocupare fundamentală în politica externă a Germaniei. Nu consider că operațiunile militare dintr-o țară ar putea să ducă la fapt concluzia că putem acționa identic în alte țări. Cred că de aceea discuția din cadrul Partidului Social Democrat European. Știu că mi-ați pus o, o singură întrebare, dar suntem cu toții destul de inteligenți ca să ne dăm seama că fiecare întrebare îi conduce pe oameni într-o anumită, la, o, la o anumită concluzie am luat notă de poziția dumneavoastră, dar cred că este important să spun că să ajungem la o decizie diferită după o analiză referitor la chestiunea Națiunilor Unite, sunt de acord cu partenerii noștri europeni, încercăm să facem în acest fel ca Consiliul de Securitate se ocupe de problema Siriei, dar din motivele pe care le cunoașteți, există membri permanenți în cadrul Consiliului de Securitate care exprimă rezerve pentru a fi neexprimat diplomatic. Nu vă spun care sunt consecințele, vă spun doar că marți am avut o lungă discuție cu părțile interesate și vom vedea cum vor evolua lucrurile. Cât despre responsabilitatea noastră de a proteja este un progres enorm, știind că această responsabilitate în materie de protecție nu trebuie să scadă pragul de la care intervenționismul este justificat. Această nuanță este foarte importantă. Responsabilitatea de a proteja trebuie să se fundamenteze pe criterii foarte stricte și nu trebuie să faciliteze intervențiile militare. Pentru că fără acestea riscăm să avem o idee bună care să antreneze consecințe foarte grave. Cred că am răspuns la majoritatea punctelor pe care le-ați abordat, dar nu împărtășesc cele ce le-ați spus. Ceea ce ați spus de la contactele dumneavoastră din China mă interesează foarte mult și răspunderea în materie de protecție. Ați citat China este deja o evoluție remarcabilă. Poate dumneavoastră ar trebui să fiți rușinat de unii dintre aliații dumneavoastră. Eu nu vă văd foarte clar ceea ce ați vrut să spuneți. Vă atrag atenția asupra faptului că majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu se angajează militar În plus, cred că aveți dreptul în calitate de grup politic să pledați pentru o intervenție militară. Am spus că dacă aceasta este politica grupului verzilor în Europa, iau la cunoștință și voi transmite mai departe. Cred că am răspuns deja la acest tip de întrebări. Dar totuși, referitor la Siria, pot să vă spun că am decis să acționăm în doi timpi, la fel ca și Statele Unite, de altfel, am spus că mai întâi să aplicăm unele, o panoplie de sancțiuni împotriva Siriei și apoi, dacă sirienii nu reacționează, să recurgem la sancțiuni care vor afecta personal pe președintele Assad. Și știți că ieri s-a luat o decizie foarte importantă în acest sens. Doamna Lozin, nu există decât un punct la care cred că mai trebuie să răspund. Am răspuns deja la restul, cred. Referitor la rolul unei fundații germane, nu mă pot exprima cu referitor la aceasta astăzi. Am uh, întâlnit reprezentanții tuturor fundațiilor politice și cred că acest principiu al fundațiilor politice este foarte important pentru dezvoltarea societății civile. Deci nu vorbesc doar despre o fundație, ci lansez un apel pentru toate fundațiile să utilizeze toate modelele de care dispun pentru dezvoltarea democrației în aceste țări. Cred că este foarte important ca aceste fundații să exerce o influență în societatea civilă. Mi se pare că sunt un instrument de succes pentru orientarea politică. Multe de di intervento e quindi limiteremo Mulțumesc, domnule ministru. A doua serie de intervenții și limităm fiecare intervenție la un minut pentru că există multe cereri. Domnul Salafranca. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi. Nu sunt german, însă am luat notă de opinia dumneavoastră cu privire la faptul că abținerea Germaniei în Consiliul de Securitate este bună pentru Germania. Nu cred că este la fel de bună și pentru Uniunea Europeană, pentru că cred că este de dorit ca cele câteva țări care sunt în Consiliul de Securitate să voteze în același sens. Și uh, cred că ar fi de dorit uh, ca în uh, cursul președinției să acționați în acest sens. Franța a insistat pentru ca să existe un trimis special al Uniunii Europene în Orientul Apropiat. Doamna Ashton vrea să nu îl desemneze deocamdată. Care este poziția țării dumneavoastră în această privință? Ați vorbit despre America Latină și ați spus că America Latină nu are un loc permanent în Consiliul de Securitate. Germania s-a angajat să salute uh, fundația creată de summitul uh, uh, Caraibe, Uniunea Europeană. Știm că există probleme de statut uh, al acestei fundații în ceea ce privește dreptul german. Veți susține această fundație? Care sunt problemele existente? Care este situația? Și uh, credeți că se va putea uh, demara curând această fundație? Domnul Vigen uh, pentru socialiști. Domnule Westervele, mă bucur foarte mult că putem să avem un schimb de opinii cu privire la rolul Germaniei în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Dați-mi voie să fac uh, două observații înainte de a pune o întrebare. În primul rând, cred că vă înșelați atunci când uh, uh, considerați că Germania ar trebui să aibă un rol mai important pentru că este un uh, finanțator mai important. Locurile nu se cumpără. Există multe țări care ar oferi foarte mai mulți bani. Locul acesta ține de uh, un anumit angajament și de o contribuție la organizație și la rolul său. Noi, socialiștii, considerăm că la ora actuală Germania nu contribuie foarte mult uh, la această organizație. Dacă Uniunea Europeană ar avea un loc, s-ar abține tot timpul, pentru că nu ne putem pune de acord asupra niciunei chestiuni importante. Înainte să de a vorbi despre un loc pentru Uniunea Europeană, uh, care este locul pe care credeți că trebuie să-l ocupe Uniunea Europeană în Națiunile Unite? Și există vreo chestiune în privința căreia Germania ar trebui să aibă un rol special, Ciprul, de exemplu? Mulțumesc, domnul Weigel, pentru uh, grupul liberal. Domnule ministru, bine ați venit. Nu sunt germană, dar voi vorbi în limba germană. Și pentru a nu crede că sunteți totuși în Parlamentul Federal German, voi trece la limba mea maternă. Deocamdată nu avem interpretare. Da je uh, točka meja Le chiedo, collega Weigel, le chiedo okay, di tornare al tedesco. We go back to Deutsch. Okay, we... Domnule Weigel, vă rog să reveniți la germană. În cazul acesta, sper că voi putea vorbi ceva mai mult timp. Spune domnul Weigel în germană. Ultimul discurs al președintelui Obama ne-a arătat cât de complexă este situația din Orientul apropiat. Și chestiunea cheie sunt front, sunt, uh, din uh, 1967 sunt chestiunea cheie, la care se adaugă multe altele. Aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Uniunea Europeană are un rol de jucat în tot acest pro proces? Uniunea Europeană, la ora actuală, nu joacă niciun rol. Nici domnul Blair, nici alt emisar al Uniunii Europene aș vrea să știu cum veți abordați această chestiune în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Bine, continuăm în limba germană cu colegul Schulz. Domnule ministru, la ora actuală, să spunem că nu sunteți chiar inundat uh, de laude. Mă gândesc la Kaliningrad, care ne amintește de o istorie bogată. Mă gândesc la Catin, mă gândesc la aceste tri dialoguri uh, triunghiulare. Aș vrea să știu că trecutul încă ne preocupă. Ați lansat o inițiativă legată de Transnistria. Aș vrea să știu care este uh, stadiul în care se află această inițiativă. Mulțumesc, domnul Kovacev. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bine ați venit în Parlamentul European. Europa este, de departe, primul donator în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Orice s-ar putea spune în privința ponderii politice a Europei, trebuie să recunoaștem că acest impact politic este încă modest și mai sunt multe de făcut pentru a se profila o linie politică europeană situația Europei în structurile internaționale este foarte importantă. Aș vrea să vă întreb cum cooperați cu Serviciul European de Acțiune Externă, cum cooperați cu doamna Ashton pentru a permite profilarea unei linii politice europene în cât mai multe chestiuni. Au existat deja experiențe negative și ar trebui să evităm să se repete astfel de experiențe resurgența naționalismelor pe viitor. În ceea ce privește apărarea, mă bucur de inițiativa de punere în comună a capacităților. Aș vrea să știu ce face Germania în acest sens și dacă este în continuare motorul integrării europene. Domnul Pașcu pentru socialiști. Mulțumesc. Unul dintre efectele crizei actuale este că ne reorientează uh, atenția spre interior și evaluăm situațiile internaționale în funcție de impactul lor asupra situației interne. Este evident și este una dintre cauzele pentru care Uniunea Europeană nu are un co răspuns coerent și coordonat așa cum ne-am dori uneori. Anul viitor este un an de alegeri. Multe țări din Europa și din afara Europei vor traversa perioade de alegeri legislative sau prezidențiale și mă întreb dacă sunteți optimist sau pesimist în privința rezultatelor acestor uh, alegeri uh, uh, și în ceea ce privește impactul lor asupra afacerilor internaționale. Mulțumesc, doamna Brandner. În ceea ce privește Libia, ați vorbit despre un proces politic Sună foarte bine, însă care este propunerea dumneavoastră exactă? Ne puteți spune mai multe despre asta? Ați vorbit de asemenea despre Africa de Nord și despre Egipt. La ultima dumneavoastră vizită ați discutat cu Consiliul pentru Drepturile Omului. Or, în Consiliul pentru Drepturile Omului sunt uh, niște marionete, oameni din vechiul regim. De ce vorbiți cu ei în loc să vorbiți cu adevărații reprezentanți ai drepturilor omului? Există fonduri, există vize, suntem gata să facem eforturi suplimentare în această privință. aș vrea să ne spuneți mai multe despre copiii soldați și rezoluția 1325. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre Orientul apropiat. Orientul apropiat rămâne o chestiune de actualitate după uh, toate tulburările din lumea arabă. După declarațiile președintelui Statelor Unite, aveți intenția de a lua poziție și să spuneți că negocierile trebuie să se bazeze pe granițele din 1967 și dacă da, când anume intenționați să acționați? Unitatea politică palestiniană este durabilă din punctul dumneavoastră de vedere? Uneori, politica israeliană de creare de colonii este criticată în Parlamentul European. Atunci când asistăm la politici care sunt împotriva prevederilor internaționale, întrebarea este care sunt posibilitățile de acțiune. America Latină. Avem o fundație și e vorba de o fundație care este extrem de prezentă și activă la Hamburg. Ei bine, Directorul acestei fundații este acum uh, uh, cumva sub focul tirurilor pentru că nu se știe încă ce formule se va alege, ce personalitate juridică va avea această fundație. Uh, e nevoie de flexibilitate și vom face acest lucru la nivelul ministerului le-am acordat deja 300.000 de euro, ceea ce nu e rău deloc ca să poată să-și demareze activitatea. Și de aceea spun că relațiile cu uh, America Latina, concentrate fiind pe politica externă, au o dimensiune strategică. Bineînțeles, ne gândim la Brazilia, dar nu numai. Și îmi pare bine că uh, ședintele nostru s-a deplasat acolo și dorește să intensifice relațiile cu această regiune, care este atât de importantă și este în interesul Europei de a o face. Uh, știm bine că în Europa, Spania și Portugalia sunt primele țări care întrețin relații atât de strânse cu America Latină, dar trebuie să fie aici uh, vorba de o relație cu Uniunea Europeană și care să meargă dincolo de aspectele istorice și tradiționale, dar și de implicare economice. În ceea ce privește trimit, trimisul uh, la ONU, uh, suntem gata să-l susținem și să avem o reformă a ONU, ne dorim și noi. Apoi s-a pus o întrebare legată de modul sau de felul în care Germania este interesată de un sediu, de un uh, loc permanent la ONU. Am fost criticați pentru acest lucru, însă cred că deja uh, ne-am uh, arătat angajamentul și am contribuit foarte mult pe plan internațional. Nu cred că suntem absenți de pe scena internațională și am fost întotdeauna extrem de responsabili. Dar aici nu este vorba numai de intervenții militare. E vorba de relaționale, networking, poliție, politică de dezvoltare, pace, cooperare și nu văd de ce am fi uh, uh, de ce am fi prea modești, pentru că știm bine că Germania are un rol deosebit în politica de dezvoltare. Germania a contribuit întotdeauna la Consiliul de Securitate al ONU și va continua să o facă, inclusiv uh, făcând auzită vocea UE în procesul de pace din uh, Orientul apropiat. Pacea, chestiunea păcii în această regiune este una, bineînțeles, extrem de complicată. Și s-a pus întrebarea privind acele granițe din 1967. Consider că Uniunea Europeană are rolul său de jucat în procesul de pace din uh, Orientul apropiat, cel puțin de când a fost reînsuflețit quartetul. Și acest quartet, știți bine, și-a adus deja o contribuție substanțială la uh, evoluția procesului de pace. Ce privește discuțiile sau negocierile directe Uh, știm bine că acest aspect a fost uh, principalul subiect abordat de Obama în discursul său și nu granițele din 1967. El a vorbit despre aceste granițe menționând că este vorba aici de acorduri și de schimburi de teritorii care vin și completează noțiunea de graniță din 1967. Pentru că dacă ne concentrăm numai pe aceste granițe, nu vedem uh, pădurea din cauza copacilor. Este clar că poziția noastră a Europei nu este una simplă în, aceste, în acest context. Au existat anumite inițiative europene în ce privește politica de colonizare în Israel, a Israelului. Ați subliniat că Europa nu are o politică comună în acest sens, Însă să nu uităm că împreună cu Regatul Unit am fost foarte implicați și am discutat foarte intens împreună cu Statele Unite și apoi am votat cu toții în bloc. E vorba de acea politică care viza uh, colonizările. Aceasta nu este o problemă recentă, știm bine. Am discutat cu, cu omologul meu, Liberman, aceste lucruri și nu cred că trebuie să luăm noi măsuri unilaterale în acest sens. Domnul Schulz a referit la Kaliningrad uh, și aici este vorba de un subiect extrem de dificil. Se dezbate mult apoi despre Transnistria și există speranța de a da un nou suflu discuțiilor Ministrul de Externe al Moldovei, ne-am întâlnit cu el vineri și am vorbit și în cadrul triunghiului de la Weimar la Vitebsk despre dorința de a continua acest proces. Sperăm să implicăm uh, Moldova, bineînțeles. Nu e vorba de uh, ceva ce Europa neglijează. E vorba de toate acele conflicte înghețate care, într-adevăr, ne îngrijorează pentru că nu trebuie să venim cu o soluție la fel de înghețată. Temerile însă persistă, bineînțeles. De asemenea, mi s-a pus o întrebare foarte importantă legată de doamna Ashton și de serviciul extern de uh, Uh, acțiune externă? Toată lumea critică și toată lumea cere lucruri fără să se gândească cum acest serviciu de acțiune externă a luat naștere și cât de greu, în ce condiții, în ce condiții dificile acționează. Una este să critici, alta este să vezi rezultatele pe teren. La anul trecut am avut o inițiativă a lui William Hague în ceea ce privește Serbia. Eu însumi am participat la aceste discuții. Era vorba de intervenția ONU și prezența sa în Balcani. Și cred că până la urmă am avut discuții care s-au, au fost încununate de succes și care arată că sub egida doamnei Ashton putem să registrăm rezultate pozitive. În sfârșit, uh, domnule Pașcu, ați vorbit despre, difere, despre reprezentanții noștri în diferite țări care poate nu vorbesc întotdeauna cu aceeași uh, voce. Uh, și vă referiți la diferite, in, diferite interese naționale care se reflectă pe plan, internaț, pe plan uh, extern, uh, de exemplu Germania în Egipt și așa mai departe. Noi ne dorim ca acest proces de tranziție, de transformare democratică să continue în Libia și sper că Parlamentul nostru va aproba uh, un fond special dedicat acestei uh, inițiative. Domnul președinte, nu e Da, aveți dreptate când spuneți că Uniunea Europeană este prea mult preocupată de chestiuni interne și uită care sunt adevăratele provocări în alte regiuni ale lumii. Și este exact ceea ce am încercat să vă spun și eu. Nu vreau să existe niciun fel de îndoială care ar fi putut să se strecoare, așa cum am perceput-o eu din tonul dumneavoastră. Nu are sens să ne îndoim asupra angajamentului sincer al Germaniei ca reprezentantă a Uniunii Europene la ONU. Este ex exact ceea ce ne dorim, este exact ceea ce dorim să facem, nu trebuie să existe îndoieli și acum când atâta lume este prezentă aici, pot să vă dau asigurări că Germania aparține Europei, Uniunii Europene, viitorul nostru este european. Bineînțeles că noi purtăm discuții, avem negocieri, dar pentru politica noastră externă a Germaniei este extrem de clar că Poziția noastră merge mână-mână nu numai cu poziția Uniunii Europeană, este vorba de însuși interesul nostru național și de uh, bunăstarea țării noastre și a generațiilor viitoare. Deci nu trebuie să discutați sau să credeți că e vorba de o renaționalizare a intereselor. Într-o lume globalizată nu putem să venim cu răspunsuri pur naționale care ar putea să blocheze, să pună piedici, să zicem, libertății, libertăților în Europa. S-a vorbit despre libertatea de circulație sau despre libertatea comercială. Vreau să vă dau asigurări și sunt convins că colegii mi se vor alătura, pentru că încă o dată să știți că nu există niciun fel de îndoieli. Nu trebuie să există îndoieli. Uh, Uh, asupra angajamentului nostru. În anumite capitalele s-au făcut uh, auzite anumite voci, dar uh, nu este cazul. Vă mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, am depășit cu mult timpul prevăzut. Domnul ministru trebuie să părăsească clădirea la 11 și un sfert. Mulțumesc. Domnule Donjon, doriți să adăugați ceva? Bien, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux en forme. Chers colegi, reluăm uh, lucrările noastre în cadrul Comisiei SEDE. Vă rog să luați loc. Ultima parte a ordinii de zi conține intervenția domnului Gilles de Kerkov, coordonator UE pentru lupta împotriva terorismului. În primul rând, vă mulțumesc că uh, ați avut răbdare, cam, pentru că am început un pic cam târziu. Veniți destul de des aici, la comisia noastră, și vă mulțumesc. Astăzi, bineînțeles, ne veți vorbi despre ultimele evoluții care au avut loc uh, ceea ce privește Al-Qaeda și moartea lui Ben Laden. Vă rog frumos, vă rog frumos, suntem în întârziere și vă rog mult să luați loc. Deci, uh, moartea lui Ben Laden și consecințele și ce înseamnă asta din punct de vedere operațional, după părerea dumneavoastră, operațional pentru Al-Qaeda, dar și pentru alte mișcări care ar putea să revendice ideile Al-Qaeda, mă refer la Al-Qaeda din Magrebul Islamic, care încă mai deține, știm bine, uh, o stateci, care poate că a fost implicată uh, această organizație în atentatele de la Marrakesh. Ar fi bine să știm ce credeți. De asemenea, vom discuta cu dumneavoastră legăturile noastre cu Statele Unite și știu că nu puteți să ne dezvăluți informații top secret, dar um, în urma intervenției americane în Pakistan uh, au existat deja discuții ulterioare, știm deja ce informații, au cules pe eh, teren serviciile americane? Eh, am aflat oare des, detalii despre anumite detalii, eh, atentate care au fost planificate de către Al-Qaeda pe teritoriul european? Ce se întâmplă cu aceste date? Iar din punct de vedere politic, faptul că Ben Laden se găsea în Pakistan, în condițiile pe care astăzi le cunoaștem, are oare acest lucru consecințe asupra dialogului nostru cu Pakistanul în ceea ce privește securitatea și în special în ce privește lupta împotriva terorismului. Iată, sunt toate elemente de discă, discutat și m-ar interesa și un anumit bilanț pe care ați putea să îl faceți dumneavoastră în ceea ce privește funcționarea noastră după intrarea în vigoare a uh, Uh, Tratul la Lisabona, după începerea funcționării Serviciului de Acțiune Externă, cunoscând arhitectura internă instituțională nouă pusă pe picioare, ar fi bine să știm punctul de vedere al dumneavoastră și bineînțeles că vor exista și întrebări din partea colegilor, bănuiesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Îmi pare bine să mă aflu aici, la comisia dumneavoastră și întrebările pe care mi le puneți îmi dau întotdeauna mult de gândit. O să abordez trei aspecte. În primul rând, bineînțeles, consecințele morții lui Bin Laden, apoi consecințele primăverii arabe asupra amenințării teroriste, de asemenea situația din Sahel, Uh, evoluții recente, interesante. De asemenea, și în sfârșit, voi vorbi despre noua arhitectură instituțională și despre cum putem să avem la dispoziția noastră cât mai multe resurse, bunăvoință, instrumente, măsuri care să ne ajute să facem fața amenințărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană. În primul rând, 27 de miniștri de interne au discutat primul subiect săptămâna trecută și iată ce concluzii au tras ei. În primul rând, este clar că moartea lui Bin Laden este un succes major pentru Statele Unite, dar pentru noi toți, toți cei care în ultimii ani ne-am investit în lupta împotriva terorismului. Din punct de vedere simbolic, am putea să spunem că Bin Laden uh, și primăvara arabă sunt lucruri care demonstrează, de fapt, că faptul că această ideologie a morții promovată de Bin Laden uh, a fost, uh, practic, un eșec, având în vedere extraordinara primăvară arabă. Uh, primăvara arabă, lumea arabă Uh, este totuși marcată de doliu și anume de moartea tuturor acelor persoane care au fost primele victime ale terorismului. Moartea lui Bin Laden, Bin Laden slăbește și mai mult centrul puterii Al-Qaeda. Este prematur să spunem astăzi Uh, și aici aș răspunde la întrebarea legată de toate datele și informațiile culese uh, de americani. Este deci prea, e prematur să spunem care vor fi ad cu adevărat consecințele uh, din punct de vedere al uh, luptei împotriva terorismului. Vom avea dialogul cu americani în următoarele săptămâni și sunt convins că ne vor împărtăși și nouă anumite informații, dar este prea devreme vreme de a spune dacă Al-Qaeda într-adevăr plănuia sau nu atentate. Uh, se pare însă că uh, ce s-a întâmplat la Marrakesh a fost cumva orchestrat sau chiar uh, monitorizat intens de Bin Laden, Bin Laden însuși. Și vreau să spun ceea ce am mai spus, și anume că Uh, în domeniul transportului se dovedește că acolo trebuie să mobilizăm cele mai multe resurse. Se dovedește în fiecare an acest lucru. Trenuri, metrouri uh, uh, um, și așa mai departe. Poate că e mai greu decât pentru alte tipuri de transport, dar transportul urban este primul vizat, se pare, și trebuie să facem mai multe în acest sens. Este un subiect considerabil pentru că există un mare potențial și, în primul rând, trebuie să apreciem consecințele. În primul, ar trebui să întărească determinarea autorităților pakistaneze în lupta împotriva terorismului. În urma unei analize aprofundate asupra faptului dacă există o incompetență sau o complicitate a autorităților pakistaneze, cred că trebuie să luăm în considerare această coincidență supărătoare și să discutăm cu pakistanezii să le solicităm o contribuție suplimentară. Cred că putem discuta chestiuni serioase referitoare la duplicitatea și la suspiciunea autorități, asupra autorităților pakistaneze, dar e vorba și de diferite grupuri, cum sunt talibanii pakistanezi care sunt implicați. A doua implicație a celor întâmplate este ce se va întâmpla în Afganistan și credem că talibanii vor să se distanțeze cât mai repede față de Al-Qaeda și de aceste organizații. Al treilea element asupra căreia planează un semn de întrebare este dacă moartea după 10 ani a creat exasperări legitime în cadrul populației americane, nu a adus un efect pozitiv în cazul atitudinii cetățenilor americani sau chiar a Congresului american în favoarea luptei împotriva terorismului. Știți că Obama a venit cu o voință bine definită pentru lupta împotriva terorismului pe plan global, o abordare bazată pe anchete polițienești și mobilizarea tribunalelor penale obișnuite. Acum președintele este blocat. Nu a putut să închidă Guantanamo, Guantanamo în ciuda eforturilor pentru preluarea deținuților pe teritoriul nostru, în urma multor discuții politice și a luat într-adevăr decizii foarte bune, dar există încă subiecte asupra cărora există dezbateri intense în Statele Unite. Și sper că acest rezultat să-i permită președintelui Obama să realizeze, să realizeze proiectele. În ciuda tuturor acestor evoluții pozitive, moartea lui Bin Laden nu reprezintă finalul uh, Al-Qaidei sau al terorismului. Probabil că este o simplificare a amenințării, dar ne confruntăm cu o amenințare din ce în ce mai complexă și mai diversificată și mai greu de descoperit de către serviciile noastre de informații și de poliție. Deci, există grupuri care sunt foarte active în anumite zone geografice și care încearcă să iasă din aceste zone uh, Echiopi din peninsula arabică, care în contextul lucrurilor care se întâmplă în Yemen, Al-Qaeda în Maghrebul Islamic, care este în curs de recrutare și de dezvoltare și care este deja mult uh, distanțată de centrul Al-Qaeda din Pakistan. Există Al-Qaeda și în Irak, care nu a dispărut încă și al-Shabaab în Somalia și ce se întâmplă în munții Caucaz, toate aceste subiecte ne produc îngrijorare. Există mișcări în Caucaz, din Asia Centrală, care vor fac o legătură cu organizația Al-Qaeda. Deci toate aceste lucruri pe care le denumim factori externi, pentru oamenii care trăiesc în Europa, rezidenți la noi care se pot antrena în aceste puncte fierbinți pentru a le se forma și a organiza atentate pe teritoriile noastre. Deci e vorba, în urma arestărilor am descoperit oameni care s-au antrenat în aceste rețele pakistaneze și și în Franța există tineri care s-au au provenit din aceste zone. Există între 20 și 30 de francezi în zona Siriei care sunt gata să revină în uh, Franța și președintele a evocat 200 de germani în Pakistan și există cam 70 care au revenit în Germania. Nu, ex- nu sunt cifre foarte mari, dar trebuie să ne pună pe gânduri. Din fericire, Nu există nicio legătură între centrul cu Al-Qaeda și alte francize. Aceste legături se păstrează prin internet, mai în principal, și Al-Qaeda în Yemen încurajează indivizii să lovească de manieră oportunistică unde se poate, chiar dacă nu sunt atentate pe scară mare. În Marrakesh, din informații pe care le avem, este în proces de radicalizare uh, am înregistrat un eveniment la Stockholm în decembrie anul trecut. Acea persoană care s-a sinucis, am avut un cecen care locuia în Liege, care a atacat autorul caricaturilor daneze și este interesant să observăm că siturile internet care fac apel la jihad sunt din ce în ce mai mult în limba engleză pentru că în limba arabă nu mai sunt atât de atrăgătoare și există o revistă uh, redactată de Alola, care este printre cei mai căutați în Statele Unite, este foarte bine realizată și care îndeamnă tinerii să lovească oriunde au posibilitatea. Deci această amenințare răspunde, rămâne ridicată și măsurile care au fost luate în Belgia, în Franța și în Regatul Unit în urma morții lui Osama Bin Laden, la care se ajută, încă nu am informații exacte, dar foarte probabil vor exista încercări de represalii în viitorul apropiat. Avem a 10-a aniversare a atentatului din 11 septembrie, pentru care trebuie să fim deosebit de vigilenți. Acum, referitor la primăvara arabă, nu este ceva foarte original, dar trebuie să recunoaștem că este o poveste formidabilă. Niciun om din, de pe stradă nu a revendicat islamismul mișcării Al-Qaeda, ci mai degrabă este un demers non-violent în spiritul drepturilor fundamentale pentru o democrație solidă și o economie solidă. Deci, pe termen mediu și lung, este o veste bună. Pe plan economic se vor putea crea locuri de muncă și o democrație care va permite și exprimarea uh, părerilor dizidente, instaurarea statului de drept, este cea mai bună soluție pentru prevenirea și reducerea terorismului. Voi prezenta câteva elemente care mă preocupă. În majoritatea acestor țări, cum a fost cazul Egiptului și Tunisiei, sunt în curs de uh, eliberare a unor prizonieri politici din închisorile lor, dar există câțiva care rămân activi. A fost o operațiune recent în Tunisia, apoi arsenalele de arme din Libia, care încă de la începutul evenimentului există riscul ca să ajungă în mâinile CNI, organizației, și atât în Libia cât și în Yemen există structuri tribale care, dacă nu avem grijă, pot ajunge focare ale jihadismului internațional. Deci, săptămâna trecută am avut o reuniune și cred că trebuie să ne schimbăm fundamental răspunsul. Avem avantajul unei strategii care a fost adaptată în 2005 și care trebuie pusă în aplicare de manieră decisivă. Trebuie să continuăm să lucrăm asupra problematicii prevenirii și mă bucur de faptul că doamna comisar Malmström a prevăzut mijloace pentru siguranța internă pe care le-a supus dezbaterii ca una din cele cinci axe principale ale mandatului său și ne aducem susținerea în acest cadru. a doua mare dezbatere care este foarte activă și în Parlament este ca să Consiliul European să creeze noi mijloace de culege de date, nu doar datele deținute de poliția și magistrații europeni, ci și de operatorii de telecomunicații și de companiile aeriene sau chiar de companiile poștale sau de transferuri financiare. După vacanța de vară, ni se va propune un program de urmărire a tranzacțiilor financiare, cum au și americanii, și în Europa există o dezbatere în acest sens pentru a găsi un echilibru bun în acest sens metafora balanței între libertatea, între libertăți și siguranță trebuie atinsă datorită faptului că amenințarea teroristă este din ce în ce mai complexă, trebuie să detectăm comportamente suspecte, mișcările suspecte, călătorile suspecte, apelurile telefonice suspecte și să existe un regim mai robust și aici mi se pare că putem găsi punctul de echilibru. O al, al treilea subiect de dezbateri este ceea ce am făcut după proiectul de atentat din Yemen asupra avioanelor de transport de mărfuri cu explozive care trebuiau să explodeze în timpul zborului și doamna comisar Malmström, președinția belgiană și eu am elaborat un raport destul de ambițios cu multiple măsuri din care menționez două, trei, dacă pe plan național și nu toate statele au același nivel, autoritățile, poliția, autoritățile vamale trebuie să colaboreze mult mai strâns. Noi avem o întreprindere există întreprinderi care au mai multe filiale decât au membrii Națiunile Unite. De aceea este foarte dificil pentru aceștia să-și ajusteze politica de securitate dacă nu au acces la informații sensibile care provin de la serviciile de informații. Deci aceste mecanisme de fluiditate între informațiile private și publice. Un alt subiect de interes pe Comisia a început să dezvolteze să dezvolte evaluări de risc pe baza informațiilor primite de la statele membre și în dialog cu industria se încearcă să, să identifice vulnerabilitățile și impactul atentatelor, deci se creează scenarii de risc pentru a duce la luarea de decizii specifice, riscuri provenind din Yemen sau Mauritania și toate aceste demersuri mi se par extrem de importante. De asemenea, strategia pe care o reprezenta imediat mi se pare foarte importantă. Dacă pot să vă fac o cerere din punct de vedere bugetar referitoare la Pakistan, avem o inițiativă prin care poliția și justiția pakistaneză vor fi sprijinite pentru a-și îmbunătăți lupta împotriva terorismului. E un proiect de 15 milioane de euro, care este o sumă destul de mică, dar există o nevoie imensă de profesionalizare a poliției și justiției pakistaneze, care au o abordare eminamente militară, iar justiția este incapabilă să îi adune probe împotriva teroriștilor prinși, capturați, există o tensiune puternice între India și Pakistan datorită atentatului din Mumbai și cred că pe lângă judecata teroriștilor într-un proces penal echitabil, care este un lucru bun pentru justiție, dar este și cel mai bun mesaj pe care putem emite teroriștilor, să-i tratăm ca pe niște criminali de rând și nu ca pe niște partizane unor cauze nobile. Deci, cred că va trebui să creăm mecanisme pentru a ajuta țările în tranziție spre democrație, Egiptul, bineînțeles, Tunisia în, cu prioritate, să își restructureze sectorul securității pentru a crea servicii competente care să respecte drepturile omului. Am realizat acest lucru după căderea zidului Berlinului. Am creat uh, sisteme îngemânate în care serviciile germane, britanice, belgiene și-au ajutat colegii din estul Europei să reconstruiască servicii performante care respectă în același timp drepturile omului. Este drept că și Stasi a trebuit să fie restructurate pentru a nu lăsa să se instaleze un vid de securitate în aceste țări. Deci, uh, Primul răspuns este excelent al, reacți- al comisiei al doamnei Ashton, care a pus accentul la ultima reuniune a Consiliului asupra procesului electoral, asupra susținerea economiei, a circulației și migrației persoanelor, dar trebuie să menționăm și securitatea. Deci, fie prin sisteme de bilaterale sau prin reforma sectorului de securitate, colegii noștri încep să facă evaluări ale necesităților și trebuie să insistăm. Până acum, Tunisia nu ne-a solicitat nimic, dar cred că ar fi logic să le comunicăm partenerilor noștri că îi vom ajuta, dar ar trebui să ajutoarele pe care le dăm să fie și în concordanță cu politica de securitate. După moartea lui Osama Bin Laden, statele membre și diferitele instituții ai Consiliului ar trebui să reacționeze și eu personal am făcut un comunicat. Reacțiile au fost necoordonate și cred că în vederea acestei aniversări a atentatului de la 11 septembrie ar trebui să ne consolidăm comunicările pentru a emite mesaje convergente. Voi trece rapid în revistă Vestea bună este că Consiliul Mișilor de Externe a adoptat la 21 martie o strategie pe care am inițiat-o acum 2 ani jumătate, aproape 3 ani, împreună cu colegul meu în Sășna cu dezvoltarea, căutam un loc în lume în care să putem experimenta o abordare integrată între securitate și dezvoltare. După ce am vizitat uh, regiunea și am avut întâlniri cu toți actorii implicați. Consiliul a adoptat această strategie care mi se are bine realizată și vestea cea bună este că securitatea acestei regiuni este o preocupare afirmată de toate statele membre în unanimitate și este o preocupare a Franței, Spaniei și a vecinilor imediat, dar toate cele 27 state membre au decis să implice mijloace financiare importante pentru probleme de dezvoltare și dacă revenim la primăvara arabă, e clar că mercenarii și tuaregii angajați de Gaddafi se întorc în Libia, deci trebuie să acționăm rapid cu proiecte concrete pentru a arăta populației din Libia că lucrurile se schimbă pe plan diplomatic și politic, în planul securității și prevenirii radicalizării. Acum uh, accentul nu mai cade asupra Nigerului și a Somaliei, ci mult mai mult asupra Mauritaniei. Trebuie să găsim mijloace de prevenire și dezvoltare. În prezent există un număr de inițiative în regiune Da, domnul din Mali a reunit colegi din Niger, Mauritania și încearcă să găsească o accelerare a inițiativelor. Statul major uh, reunit, comun, și după aceea va exista o reuniune în toamnă cu Statele Unite. Cred că această strategie a Uniunii Europene poate uh, să-și exercite conducerea pe plan internațional și să realizeze împreună cu Canada, Statele Unite, Japonia și Australia să treacă la punerea în aplicare a acestei strategii. Cred că suntem pe calea bună și ultimul punct pe care l-ați evocat și dumneavoastră este cum funcționează noua arhitectură instituțională după tratatul de la Lisabona. Există noi actori serviciul de acțiune externă care s-a, tocmai s-a constituit și este logic să căutăm o repoziționare a diferitor diferiților actori, Comisia, Serviciul de Acțiune Externă și Consiliul. Eu nu sunt o instituție, deci nu se pune problema dacă am competențe bine definite în acest sens. Trebuie să contribuim la asigurarea unei coordonări mai mari între ceea ce fac unii și alții. Fiecare stat membru trece prin dificultăți în a lucra în comun diplomații, responsabili de ministerelor de afaceri externe și serviciilor de securitate, trebuie să dezvolte și problematica securității interne referitor la traficul de droguri. A existat o conferință recentă în Portugalia și consecvența de ansamblu a politicii externe. Comitetul de Politică și Securitate și COZI, noul comitet creat de Tratatul de Lisabona, la 1 iunie vor avea o primă reuniune pentru a vedea cum pot lucra mai bine, în primul rând, ceea ce putem face între misiunile pe care le SDE și instrumentele care țin de justiție și de afacerile interne, Europolul, Eurojust, CEPOL, să se întărească. Am uh, făcut de mai multe ori această propunere să se întărească expertiza în materie de siguranță, securitate în cazul delegaților și de siguranță internă pentru că mulți, multe ambasade au atașați de securitate internă și trebuie să existe persoane din acest mediu care să poată intra în contact cu responsabilii relevanți. Deci trebuie să dezvoltăm rapid aceste lucruri. Consiliul de Ministri și de Justiție și Afaceri Interne din iunie va adopta concluzii referitor la cum se poate îmbunătăți rolul și integrarea instrumentelor pentru ca aspectele externe să fie luate în calcul în politica internă a tuturor actorilor. Deci este și un exercițiu util dorința miștilor de interne ca doamna Ashton și Serviciul de Acțiune Externă să fie structurat pentru a răspunde la nevoile acestora, pentru că control. În uh, ceea ce privește diaspora, există mulți tineri somalezi care locuiesc în uh, Europa și care vor să se întoarcă. Trebuie să mobilizăm uh, politice interne și externe ale Uniunii. Instrumentele financiare sunt asemenea importante. Serviciul uh, European de Acțiune Externă este o formă de acces la instrumentul de stabilitate, însă mijloacele cele mai importante sunt Fondul European pentru Dezvoltare, instrumentul de vecinătate și Comisia se pregătește să demareze un fond de securitate internă care va fi uh, bine dotat. Trebuie să Uh, maximalizăm uh, sinergiile în așa fel încât să nu asistăm la intervenții duble sau la absența intervențiilor. Sunt uh, dispus să răspund acum la întrebări. Mulțumesc pentru această prezentare foarte completă, foarte vastă. Rețin câteva puncte. Probabil că nu s-a amintit uh, suficient faptul că victimele Al-Qaeda sunt în marea lor majoritate victime musulmane. Această deturnare a religiei de către Al-Qaeda este un aspect asupra căruia nu am insistat suficient. Trebuie să se facă un efort de pedagogie pentru a se explica ce înseamnă această nebuloasă teroristă și criminală și pentru a explica faptul că prin cele mai multe victime din Irak, Pakistan, Afganistan sau Africa de Nord sunt victime musulmane. Al doilea punct uh, pe care l-ați menționat este Al-Qaeda în Magrebul islamic. Este o adevărată amenințare. Am consacrat uh, mai multe sesiuni în Parlamentul uh, European acestei mize. Este o um, amenințare pentru continentul european, o amenințare care um, îmbracă numeroase forme și criza libiană suscită numeroase semne de, întrebări, de întrebare. Ați menționat mercenarii, ați menționat uh, traficul de arme, este adevărat că instabilitatea din Libia poate să fie un factor agravant pentru proliferarea mișcărilor uh, teroriste în uh, Niger, în Mauritania și, uh, sau în Mali. Ana Gomes ne va spune mai multe despre aceste lucruri. Am reținut ceea ce ați spus în ceea ce privește ajutorul pentru sistemul judiciar în Pakistan. E adevărat că uh, Cooperarea noastră trebuie să uh, trebuie să uh, uh, se facă și în domeniul judiciar. Constrângerile judiciare fac forța sistemului european și dacă putem să ne aducem contribuția, ar fi foarte bine. V-am vorbit despre evaluarea riscurilor Um, așa cum uh, face SIT-CENUL. Cine la comisie se ocupă de acest uh, aspect? După cum știți, articolul 4 din Tratatul asupra Uniunii Europene menține uh, serviciile de informații în afara cadrului instituțional al Uniunii Europene și noi colectăm date strategice și nu operaționale. E vorba despre informații care provin de la serviciile de informații. Nu se aplică la țări uh, precise. Există informații brute cu privire la amenințarea teroristă și acestea trebuie confruntate cu uh, transportul aerian, cu evaluarea riscurilor care se face pe aeroporturi, cu uh, ceea ce se întâmplă în Noua Zeelandă sau Mauritanie. Sau Mauritania trebuie să solicităm controle sporite, screeninguri ale uh, transporturilor de mărfuri în funcție de riscuri și vulnerabilități. Este un nou demers și uh, ar trebui să poată fi extins la alte domenii. În orice caz, uh, cargourile sunt uh, testul pentru lansarea acestui demers. Ana Poate ne puteți spune câteva cuvinte despre deplasarea în Libia și despre riscul terorist. Într-adevăr, săptămâna trecută am fost la Benghazi, am uh, traversat uh, toate zonele liberate din uh, Libia și am ajuns și pe linia frontului și nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră în privința faptului că Uniunea Europeană trebuie să desfășoare o misiune inclusiv pentru a face față riscului terorist. În același timp subliniez faptul că nu am uh, dispus nicio uh, probă cum că uh, ar exista infiltrări ale terorismului în zonele acestea vorbim despre ingineri, medici, uh, studenți uh, care au pus mâna pe arme pentru a-și elibera țara de un dictator asasin. Și au venit tineri să îmi spună că musulmanii se simt lezați de faptul că sunt uh, arătați cu degetul ca fiind teroriști. Un tânăr mi-a spus lângă o moschee că în calitate de adevărat uh, musulman uh, mă doare felul în care sunt percepuți musulmanii. În calitate de femeie europeană trebuie să spun că nu am constatat că ar exista probleme în ceea ce privește fundamentalismul. Autoritățile din estul Libiei recunosc că dacă acest conflict continuă, asta va crea oportunități pentru infiltrări ale teroriștilor, mai ales prin uh, granița de sud, care nu este controlată. O misiune EUFOR ar uh, fi uh, importantă pentru a, a se aplica embargoul asupra armelor, pentru a se supraveghea frontierele și pentru a se vedea ce se întâmplă cu uh, infiltrările de mercenari și așa mai departe. Cred că ar trebui să fie prezentă pe terenul astfel de forță și o susțin pe doamna Ashton în privința deschiderii biroului. În uh, documentul pe care l-am transmis, am spus că trebuie să se înceapă activitatea SSR și DDR, mai ales pentru uh, persoanele care sunt în uh, miliții sau la punctele de control. Uh, mi s-a spus că a murit un cetățean francez la un punct de control uh, Uh, punct de control unde lucrează persoane care nu au formare militară. E vorba despre o persoană care voia să ofere servicii de securitate și s-a pus într-o situație de risc. Era vorba despre pregătiri. Este un aspect capital și sper, domnule Kerkov, că veți face uh, acest lucru în statele membre. Doamna Ashton a anunțat misiunea EUFOR la 1 aprilie și de atunci nu s-a întâmplat nimic. Or există toate motivele pentru a desfășura această misiune EUFOR, inclusiv pentru a susține populația uh, care are nevoie de sprijin. Aș vrea să vă pun o întrebare. Sunt de acord cu uh, faptul că a trebuit să uh, facem anumite cereri uh, Tunisiei și Egiptului. În ceea ce privește Sahelul, există acolo un stat în care criminalitatea este foarte mare și uh, uh e vorba despre un stat care ar putea susține uh, terorismul și aș vrea să știu dacă se ține cont de acest lucru. În ceea ce privește Pakistanul, sunt de acord cu eforturile care trebuie făcute. Mă întreb dacă ceea ce spuneți dumneavoastră este suficient. E clar că armata pakistaneză are drept principală motivație uh, vorbim despre o țară care are arme nucleare. Cred că este o prioritate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ianis. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru intervenția domnului, domnului Kerkov. Dați-mi voie să mă adresez sub președintelui acestui comisii să-i prezint, uh, în primul rând, scuze pentru absența mea de la punctul 4. Sunt raportor din umbră și știu că domnul Pașcu s-a ocupat de acest punct. Vin însă la intervenția dumneavoastră. Am urmărit îndeaproape subiectul uh, acesta, lupta împotriva terorismului în Uniunea Europeană. Și am urmărit acest uh, subiect și în cadrul uh, mandatului meu precedent, în calitate de parlamentar. Cetățenii țărilor care s-au confruntat cu un terorism dur în ultimii ani cetățenii care au asistat uh, la atentatul cu sursă islamică din 2004, cetățenii acordă un, o atenție sporită acestui subiect care îi afectează îndeaproape. Am combătut punctul de vedere al administrației precedente și anume conceptul acelui război împotriva terorismului. Era vorba despre o viziune beligerantă, despre o aplicare ipotetică a dreptului războiului. Asta însemna și o simulare a islamofobiei. Europa, în ansamblul ei, nu a urmat uh, acest concept și nici administrația europeană nu a ales lupta împotriva terorismului. Să luptăm mai eficace respectând drepturile omului și statul de drept. Și nu doar din motive morale, ci și din motive de eficacitate pentru că asta ne diferențiază de grupurile teroriste. Nu pot decât să îmi exprim acordul cu ceea ce ați spus. Cred că trebuie să avem o abordare globală pentru politica antiteroristă în Uniunea Europeană. Trebuie să subliniem întotdeauna că există o amenințare importantă să subliniem acest lucru pentru că anumiți uh, colegi deputați spun mereu că utilizăm lupta împotriva terorismului pentru a atinge obiective care nu au nimic de a face cu lupta împotriva terorismului. Sigur că dacă există astfel de practici, ele trebuie denunțate, însă lupta împotriva terorismului este o nevoie permanentă și nu trebuie să Um, abandonăm această luptă, pentru că e importantă pentru securitatea și stabilitatea internațională. Din fericire, există perioade îndelungate în care nu ne parvin uh, vești proaste, însă nu trebuie să ne lăsăm. Trebuie să ne continuăm uh, lupta. Avem nevoie de instrumente pentru a acționa atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivelul statelor membre. Aceasta va fi întotdeauna poziția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lösing are cuvântul. Mulțumesc foarte mult Este foarte clar cât de complexă este situația. Acum uh, câteva ore am vorbit despre strategia privind lupta de combatere a terorismului, legăturile dintre sărăcie și terorism. Doamna, domnul Galer a spus că trebuie să ne concentrăm mai mult pe componenta militară, dar nu cred că așa trebuie să stea lucrurile. Trebuie să avem o viziune globală a situației, mai ales când vine vorba de regiunea Magrebului și uh, a Sahelului. Legăturile, relația dintre sărăcie și acțiunile Al-Qaeda arată foarte bine aceste lucruri. Și de fiecare dată ni se pune sau se pune aceeași întrebare legată de cheltuielile militare enorme în țări care se confruntă cu o sărăcie lucie. E vorba de sume extrem de mari care se investesc numai pe partea militară, iar uh, cheltuielile sociale sunt pur și simplu afectate. Bineînțeles, lupta împotriva sărăciei este afectată. Deci am o întrebare pentru dumneavoastră. Care ar trebui să fie sau care este partea din uh, sumele europene dedicate Sahelului, care trebuie să meargă pe măsuri uh, sau în vederea uh, îmbunătățirii situației sociale și câți bani sunt cheltuiți efectiv pentru cheltuielile militare. Uh, eu cunosc puțin situația din Mali, pentru că am participat la o campanie legată de interzicerea mineritului uh, pentru extracția uraniului în această țară. Și știu, practic, că acest uraniu va fi probabil exploatat pe scară largă, cu, afectând foarte mult populația locală știm bine că o anumită mișcare în acest sens, deci uh, de luptă împotriva acestor inițiative, a început, însă ea ar trebui să fie intensificată și în acest context ar putea ca banii europeni Um, să vină și să înăbușe aceste campanii, adică să aibă un efect contrar celor dorit, pentru că măsurile militare luate acolo ar putea să contravină intereselor populației. N-ar trebui oare să fim mai vigilenți când vine vorba de aceste paradoxuri? Pentru că uh, în condițiile în care sprijini statele membre pentru a dezvolta o politică de securitate, Uh, s-ar putea ca aceste state, nu state membre, ci statele care sunt în ajutate din Europeană, să spună uh, că uh, au nevoie de bani europeni, tocmai pentru a năbuși anumite proteste din partea populației. S-ar putea să... Există astfel de tentații. Bine, eu speculez acum puțin, dar E vorba de o temere, de o, de o îngrijorare pe care vroiam să o exprim și vroiam să mă asigur că aceste lucruri apar și pe agenda de lucru sau în discuțiile dumneavoastră. Și aș mai aborda un element, și anume asistența pentru consolidarea capacităților militare. De exemplu, în Egipt există oare acțiuni în curs ale UE în cooperare cu guvernul de tranziție pentru a restructura structurile de securitate din această țară. Ce acțiuni se întreprind sau nu se întreprind și ar trebui să fie uh, întreprinse în viitor? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Everkov. Microfon. Doamnei Gomez, pot să-i spun că împărtășesc 100% uh, interpretarea dumneavoastră. Am și eu informații uh, similare și nu avem încă infiltra, infiltrări atât de semnificative, mai degrabă zeci de persoane și nu sute de persoane. Uh, atunci când vorbesc cu statele membre, le încurajă să facă anumite lucruri și este exact ceea ce am încercat să fac și uh, în luna și în uh, discuțiile în cadrul Consiliului este ceea ce facem împreună cu doamna Ashton. Ieri m-am întâlnit cu noul uh, responsabil pentru misiunile noastre. E vorba de anumite misiuni pe teren care sunt preconizate. Am colegi care pleacă chiar astăzi în Mali pentru a examina situația de la fața locului. În orice caz, la Bruxelles lucrurile sunt destul de clare, toată lumea este de acord, însă știți bine că e vorba de statele membre, toate statele membre au aceeași poziție. Anumite state, când vine vorba de Sahel, pe acestea am putut să le conving, dar nu pe toate. Și m-aș referi și la întrebarea doamnei Lösing pentru Mali, în prioritate, cu prioritate, trebuie să sprijinim planul președintelui care uh, dorește să recupereze terenul pierdut în urma uh, conflictului cu Tuaregii. Deci, practic, în jurul taberelor militare se dorește construirea primelor, uh, primelor structuri uh, de bază, să zicem, uh, educative, sanitare și așa mai departe. Deci câteva milioane de euro sunt practic deblocați și în negocieri cu guvernul din Mali încercăm să desfășurăm aceste acțiuni însă nu am reușit să convinc toate statele membre că e nevoie de o misiune, de o misiune uh, pe sac, pentru că nu toată lumea este convinsă că este cazul. E nevoie de o structură, de o bază solidă de pe, de pe care trebuie să pornim și să încurajăm toată lumea să se implice într-un mod cât se poate de activ. Și a trimite un consilier sau doi în plus la Bamako mi se pare absolut uh, o inițiativă absolut minoră. E bine, dar nu este absolut suficient. Însă Civipolul uh, are la expoziție între 1 și 2 milioane de euro și sub egida Franței se angajează să uh, restructureze, să ajute la restructurarea serviciilor polițienești și de justiție din această țară. Este un program foarte bun, excelent, numai că nu asta va ajuta uh, guvernul să recapete teren uh, pe teritoriul său. Și uh, având în vedere și ce se întâmplă în Libia și riscurile aferente, poate că asta va determina guvernul respectiv să, să, să, să facă ceva. În ceea ce privește Guinea-Bissau, o misiune a fost desfășurată acolo, însă este clar că um, uh, problema drogurilor care provin din America de Sud nu trebuie să ajungă um, în uh, anumite state, cum ar fi Cotivoară uh, și uh, Senegalul, prin Sahel. Și iată aspecte care se leagă de partea internă, dar și de cea externă. Miniștrii de interne se concentrează pe aceste drumuri ale drogurilor, mai ales Franța, G8 la Paris, a organizat o conferință în acest sens, dar și uh, o inițiativă în Portugalia. Deci acolo s-au completat eforturi pentru a face ceva în acest sens, ceea ce privește traficul de droguri. Eu însumi m-am concentrat mai mult pe partea externă și putem totuși să aducem împreună aceste inițiative. În ceea ce privește Pakistanul și Cașmirul, uh, sunt de acord cu dumneavoastră, duplicitatea există și uneori uh, Pakistanul uh, sub pretextul terorismului uh, lovește în India și este clar că sunt de acord cu dumneavoastră. Conflictul cu India este cheia și uh, apoi impact, bineînțeles, asupra Afganistanului, care, bineînțeles, va influența la rândul său uh, relația noastră cu Pakistanul. Apoi, Trebuie să continuăm acea luptă polițienească și judiciară împotriva terorismului. Sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, pe site-urile jihadiste nu o să vedeți niciodată o trimitere la condamnarea autorilor de la Madrid. De ce? Pentru că au fost condamnați și apoi au fost eliberați. Alții au intrat în închisoare, dar ca simpli criminali. Nu vorbesc, nu vorbesc despre aceste site-uri pentru că au fost judecați ca niște criminali de drept comun, pe când cei de la Guantanamo sunt adevărați uh, eroi care încarnează anumite idealuri. Și este clar că odată ce treci prin uh, mașina judiciară, nu mai este, nu mai ești subiectul uh, sau nu mai ești un erou în ceea ce privește legătura între sărăcie și Al-Qaeda. Ah, este adevărat că anumiți tineri nu au alte perspective decât fie traficul de arme, fie traficul de cocaină, fie să se înroleze în Al-Qaeda. Câte vreme n-au alte perspective din punct de vedere economic, este clar că lucrurile vor stagna. Sunt de acord cu dumneavoastră. Iar ceea ce privește uh, ajutorul Uniunii Europene în Sahel, ce proporție pentru social, ce proporție pentru militar. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu trebuie să dăm bani pentru anumite cheltuieli și care să fie detornați. Este clar că banii trebuie acordați pentru inițiativele care vizează într-adevăr combaterea terorismului. Însă nu este simplu să ai o economie agricolă și bazată pe creșterea animalelor în plin deșert. Să nu uităm contextul de acolo, triburile nomade, seceta. Uh, și, și, și din punct de vedere economic, nordul uh, unei țări cum este Mali uh, are activități comerciale și schimburi cu Algeria și nu cu sudul țării. Deci trebuie ca un pol cum ar fi Mali, Algeria să fie încurajat comercial, pentru că așa stau relațiile comerciale între aceste țări. Însă, având în vedere sumele care au fost date, e vorba de mai mult de 100 de milioane pe an pentru economie rurală, uh, infrastructuri, construirea de drumuri, de căi ferate, sunt lucruri extrem de importante Algeria interesată de acea, acel tronson transsaharian care trebuie să vadă lumina zilei, însă până acum uh, nu avem un fond al Uniunii Europene pentru dezvoltare și care să vizeze partea securitate. Avem două instrumente aici care uh, trebuie uh, până la urmă să fie convergente. Vreau să vă spun și să mărturisesc că nu știam că exista, existau proiecte de exploatare a uraniului în Mali. Știm bine ce se întâmplă în Nigeria. Dezbaterea este una aprinsă în ceea ce privește uh, modul în care populația locală nu profită deloc de pe urma acestei exploatări. Și vă mărturisesc că nu știam nimic despre ce se întâmplă în Mali. Apoi mai puneți o întrebare, care poate este cea mai grea, și anume cum să facem să întărim uh, securitatea în acele țări în care guvernele ar fi uh, tentate să folosească aceste sume și mijloace pentru a ataca opoziția politică. Cu doamna Ashton am discutat un proiect pe care doream să-l promovez în Yemen pentru a reforma Ministerul de Interne, uh, pe bună dreptate. Pentru că vedem exact uh, acum cum stau lucrurile. Însă lucrurile nu sunt uh, uh, nu sunt una foarte clare. Este clar că această abordare polițienească, judiciară, este poate cea mai bună, pentru că asta permite existarea de către forțele armate polițienești a rolului lor firesc. În orice caz, dezbaterea continuă și trebuie de la caz la caz să uh, uh, acționăm în consecință. În ceea ce privește Egiptul, răspunsul meu este nu, încă nu am făcut nimic pentru a sprijini reforma sistemului de securitate în această țară, nevoile sunt enorme, iar după câte știu eu, autoritățile din Egipt încă nu ne-au cerut acest lucru în mod expres și m-aș referi și la Tunis, pentru că eu aici văd prioritatea, uh, pentru că este clar că pe termen uh, lung, deși Tunisia are un aparat militar bine dezvoltat, partea judiciară este încă slabă. În orice caz, trebuie să încercăm să influențăm cât mai mult posibil lucrurile prin intermediul finanțărilor noastre pentru ca aceste, aceste state să lase să, ne, <laughs> să le ajutăm, ca să zic așa. Vă mulțumesc. Da, Mulțumesc, domnule Kerkov, pentru intervenția și expunerea dumneavoastră foarte detaliată și vă invităm din nou cu acordul dumneavoastră. Vă urăm succes în continuare și a, dacă am avea o urmărire în timp a acestor subiecte, ar fi excelent o, să urmărim aceste informații care provin după operațiunea împotriva lui Bin Laden Vă mulțumesc mult. Vă doresc. Uh, ne reîntâlnim mâine cu doamna Georgieva. Vă mulțumesc.